På jämställdhetsutskottets vägnar så vill jag hälsa... Bună ziua tuturor și bun venit la această audiere. Sper că vom avea o după-amiază foarte interesantă. Urmează o audiere publică pe tema femeilor ce ocupă posturi de conducere și pe tema plafonului de sticlă, barierei invizibile. Urmează un prim panel de discuții la nivel înalt. pentru prima parte a după amiezii și apoi va urma cel de-al doilea panel care se va referi la tema măsurilor politice care trebuie luate pentru a crea egalitatea între bărbați și femei. Cu ocazia acestei audieri publice, ne gândim, vorbim despre un raport din proprie inițiativă lansat de comisia noastră. După cum știți, această, această audiere publică face parte din activitatea de reflexie legată de acest raport. Îmi face o deosebită plăcere să-i urez bun venit, să urez bun venit membrelor panelului și aș vrea să îi urez bun venit în mod deosebit doamnei Crața, raportor căreia îi, vor da, îi voi da cuvântul imediat. După cum știți, doamna Crața este vicepreședinte a Parlamentului European și salutăm prezența domniei sale aici. Este și raportor pentru acest raport din proprie inițiativă extrem de interesant. În primul rând, vor fi câteva observații introductive din partea doamnei Crața, căreia îi dau acum cuvântul. Vă rog, doamnă. Mulțumesc foarte mult. Stimați colegi, doamnelor și domnilor, este foarte important pentru noi este foarte importantă organizarea acestei audieri publice pe tema participării femeilor la conducerea la nivel înalt a întreprinderilor. Comisia pentru Drepturile Femeilor luptă de mult timp pe plan juridic, legislativ, precum și pe plan strategic la nivelul Uniunii Europene pentru participarea în mai mare măsură a femeilor la proces, procesul decizional. Astăzi discutăm despre locul pe care îl ocupă femeilor la forurile de conducere ale întreprinderilor scopul nostru fiind să lămurim în măsura posibilului măsurile și motivele care explică participarea slabă până acum a femeilor la, în comitetele de conducere a întreprinderilor. Într-o mare măsură știm care sunt aceste motive. Știm că însuși sistemul social, modul de organizare al întreprinderilor, nevoile legate de activitatea acestor întreprinderi pe plan mondial și chiar ambiția sau lipsa de ambiție a femeilor, toate acestea sunt motive care explică această slabă reprezentare a femeilor la nivelul înalt. Însă, în anumite țări, participarea femeilor la acest nivel de conducere este mult mai mare decât în altele. Situația este mult mai încurajatoare în aceste țări, chiar și țări membre ale Uniunii Europene. Cred că acesta este modul în care ar trebui să reflectăm la această problemă, să ne gândim ce se întâmplă în Uniunea Europeană, ce parteneriate există, există să luptăm pentru o mai mare democrație, pentru ca deciziile să fie luate totodată de bărbați și de, feme- de femei, ceea ce ar da o mai mare legitimitate. Se pun apoi și probleme economice. În momentul în care femeile iau decizii pe plan economic, ele sunt mai aproape de cetățeni, înțeleg mai bine problemele care apar în viața de zi cu zi. Audierea organizată astăzi de Parlamentul European Probabil că trebuie să vă dea ocazia de a vă exprima punctele de vedere pe această temă. Avem printre noi femei cu experiență îndelungată, femei care participă la procesul decizional la nivel înalt. Înseamnă că va fi un schimb de puncte de vedere foarte interesant și dacă ar fi să facem un bilanț al celor deja întâmplate, vă spuneam că sunt țări în care situația este mult mai bună decât în altele. Și mă gândesc aici nu doar la țările din Uniunea Europeană, ci și la țări din alte regiuni ale lumii. Avem date provenind de la Organizația Mondială a Comerțului în acest sens. Vă mulțumesc! și așteptăm cu mare interes prezentările care urmează. Aveți în față programul, sper, și sunt convinsă că prezentările ne vor ajuta să purtăm apoi un dialog fructuos. Vă mulțumesc în numele Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnă Crața, pentru această introducere. Vă mulțumesc și pentru că ați reamintit care sunt obiectivele pe care le urmărește comisia dumneavoastră și obiectivele legate de această inițiativă. Sper că astfel influența femeilor va fi sporită. Vă propun acum să dăm cuvântul membrelor din panel și în primul rând, vreau să vă spun că am atribuit maxim un sfert de, un sfert de oră fiecărui orator sau oratoare. Și, în primul rând, îi voi da cuvântul în numele comisiei noastre, doamnei Verț, care este adjuncta șefului de cabinet de la Departamentul pentru Egalitate de Șanse și Ocuparea Forței de Muncă uh, din partea președinției belgiene. Vă rog, aveți cuvântul. Oui. Euh, merci, Madame la Présidente, euh, Mesdames et Messieurs. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Doamna ministru m-a rugat să vă mulțumesc pentru organizarea acestei audieri și vă roagă să o scuzați pentru că programul politic nu i-a permis să participe. După cum știți, um, la nivelul acestui minister se acordă o atenție deosebită egalității între bărbați și femei în cazul ocupării forței de muncă și accesului la posturi de răspundere. M-a rugat să transmit aceste mesaje. În primul rând, aș vrea să fac o trecere în revistă a faptelor ce explică Uh, situația cu acest plafon, așa numit plafon de sticlă. În primul rând, în ciuda faptului că femeile sunt din ce în ce mai calificate, există un dezechilibru între reprezentarea feminină și masculină în cazul posturilor de răspundere. Femeile sunt subreprezentate în posturile de conducere și de influență, atât în viața politică, cât și în administrația publică, în uh, întreprinderile de stat și private, în mass media, în universități și în organizațiile patronale și sindicale. Femeile, să spunem acest lucru încă o dată, reprezintă 32% din posturile de conducere la întreprinderi, 10% din membrii consiliilor de administrație ale celor mai mari întreprinderi uh, uh europene cotate la bursă, 25% din posturile de nivel înalt în administrație, doar 4% de femei sunt um, președinți de întreprinderi europene și nicio femeie nu ocupă postul, uh, post, vreun post de guvernator la BCE. În, într-o întreprindere, femeile predomină în posturile cele mai puțin importante și mai slab plătite. Asta chiar și în sectoarele unde ele reprezintă majoritatea locurilor de muncă. În momentul în care obțin un post de nivel înalt, acest lucru se întâmplă în sectoare considerate mai puțin importante din punct de vedere economic, cum ar fi sectoarele, sectorul necomercial. Aici vorbim despre un factor determinant al diferenței de salarii între femei și bărbați, mai ales în sectoarele așa zis masculine. Pentru președinta Consiliului în exercițiu, această diferență de reprezentare trebuie combătută, nu doar având în vedere exigențele normative internaționale, după cum știți, există declarația de la Beijing eh, din 95, în care se spunea deja că guvernele, instituțiile publice, sindicatele și eh, toată lumea, practic, trebuie să ia măsuri eh, concrete pentru a crea o masă critică de femei aflate în posturi de conducere și decizionale. Aceasta este declarația de la Beijing din 1995. Aceste reprezentări diferite, aceste diferențe de reprezentare trebuie combătute și din alt punct de vedere uh, al unei exigențe de ordin economic. Se constată într-un număr din ce în ce mai mare de studii faptul că întreprinderile în care posturile de răspundere sunt bine împărțite între femei și bărbați, aceste întreprinderi au rezultate mai bune. Tind să aibă rezultate mai bune atât pe plan financiar cât și pe plan organizațional sau chiar relațional. Plecând de la aceste idei, mesajul pe care m-a rugat doamna ministru să vi-l transmit se referă la direcțiile de acțiune identificate ca fiind importante pentru a lupta împotriva acestui plafon de sticlă. Primul element de analiză este faptul că cauza inegalității între femei și bărbați uh, care ocupă posturi de răspundere sunt, uh, este una de natură multifactorială și cauzele sunt de multe ori interdependente. Există factori de discriminare indirectă, precum și factori structurali care explică această diferență de reprezentare și atât mediul economic cât și mediul social, cadrul juridic și instituțional, exercită cu toatele o influență hotărătoare asupra acestei situații. Nu e vorba să acționăm prin măsuri țintite, nu e vorba doar de asta. Mai degrabă vorbim despre o viziune strategică, despre un plan de acțiune care să cuprindă mai multe măsuri complementare. Voi da câteva exemple. În primul rând, primul principiu, o strategie de acțiune care să aibă un efect integrator și care să abordeze cauzele inegalității de reprezentare. Al doilea element important este combaterea plafonului de sticlă prin măsuri cu caracter obligatoriu. Acesta este o, aceasta este o temă destul de delicată. În Belgia s-a creat, s-a înființat un grup de lucru care urmează să redacteze propuneri cu scopul uh, înființării unui sistem de cote de o treime de femei la societățile, în, la, în posturile de conducere cotate, la societățile cotate de, la bursă, dar și la nivelul uh, consiliilor de conducere a acestor întreprinderi. Spuneam că e un subiect delicat. Ieri, la conferința ministerială, pe tema egalității între bărbați și femei și pe tema angajamentelor statelor membre în acest sens, s-a discutat exact despre această, acest subiect al cotelor și s-au exprimat puncte de vedere foarte diferite. Însă, cred, și cred că despre asta va vorbi și vecina mea, există și state care au pus în aplicare aceste dispoziții și a căror experiență este destul de interesantă. Acesta a fost al doilea tip de măsuri, măsurile obligatorii care se impună reprezentarea femeilor. Al, a treia măsură, al treilea tip de măsuri s-a referit la o mai bună conciliere între viața personală și cea profesională. Aici, iarăși, faptele vorbesc de la sine. Dacă considerăm că punctul culminant al carierei unei femei sau punctul decisiv al carierei unei femei este în jurul vârstei de 30 de ani, constatăm că în numeroase state membre numărul de femei cu vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani aleg în momentul respectiv să uh, lucreze cu normă parțială. E vorba de aproximativ 40% de femei care au această decizie. aceste întreruperi în viața profesională, chiar dacă nu vorbim despre o întrerupere totală, ci doar de a lucra cu jumătate de normă, aceste întreruperi, spuneam, reprezintă un obstacol real în uh, calea ajungerii să ocupe femeile respective un post de conducere. Soluțiile sau direcțiile în care ar trebui să se meargă sunt bine cunoscute. Serviciile de îngrijire pentru copii, și uh, concediul parental, care ar trebui să fie mai bine remunerat și însoțit de măsuri de încurajare pentru ca și tații să fie încurajați să își ia concediu parental. Al patrulea tip de măsuri se referă la lupta împotriva stereotipiilor. Trăim într-o societate în care bărbații și femeile ocupă roluri predefinite, bine definite. Uh, Stereotipurile influențează alegerile în uh, educație și carieră și de multe ori femeile ajung în sectoare mai puțin valoroase sau mai, mai puțin prețuite. Însă putem spune de asemenea că stereotipurile duc la o subestimare a capacității profesionale a femeilor, de, de foarte multe ori uh, se spune că femeile nu sunt făcute să ocupe postul de răspundere sau că ar fi psihologic mai fragile, lucru care ar fi un handicap pentru ocuparea unui, unei funcții de conducere. Toate acestea sunt stereotipii care continuă să influențeze negativ cariera femeilor. Ieri vă spuneam că președinția belgiană a organizat o conferință cu privire la diferența de salarizare și S-a arătat exact acest fapt. S-a spus că aceasta este una dintre cauzele diferenței salariale între bărbați și femei, lucru care a dus la un uh, blocaj cultural, citesc dintr-o prezentare făcută la conferință și s-a ajuns clar la nevoia de a face ca mentalitățile acestea să se schimbe, să evolueze. Doamna ministru am spus în uh, numeroase rânduri că lupta împotriva stereotipiilor merită o atenție deosebită în cazul politicilor de ocupare a forței de muncă, ce vizează, ce, ce urmăresc acum o um, creare de noi locuri de muncă, crearea de noi tipuri de locuri de muncă și aceste noi tipuri de muncă Există temeri că acestea ar putea face obiectul unei diferențieri, unei noi segregări și femeile să fie din nou uh, subreprezentate. Trebuie acordată o atenție acestui punct și sigur că există efecte și în ceea ce privește diferențe de salarizare, responsabilități și așa mai departe. Al cincilea punct, lupta împotriva diferențelor salariale. În acest caz, constatăm o medie de 18% la nivelul Uniunii Europene și acesta este unul dintre motivele pentru care femeile deseori se sacrifică pe plan profesional și nu ajung în posturi de răspundere. Pe acest plan, președinția belgiană uh, a făcut din această idee um, planul său de lucru, mai ales pentru Consiliul EPSCO din luna decembrie, și adoptă viziunea care este în același timp de a apăra strategiile și apoi pentru a ataca aceste cauze multifactoriale. S-a spus de asemenea că este bine țintite, bine orientate. Al șaselea punct de acțiune extrem de important, mă refer la raportul Comisiei Europene depus la începutul anului, Ceea ce ne-a frapat pe noi în mod deosebit a fost propunerea legată de inițiativele de tutorat. În măsura în care știm că în lumea afacerilor relațiile de tutorat sunt adeseori informale și se pare că de multe ori femeile beneficiază mai puțin de ele decât bărbații, probabil că am găsit un loc pentru ca să consolidăm poziția femeilor. Facem aceeași constatare uh, Uh, atunci când ne gândim la o pistă complementară și anume participarea femeilor în cadrul rețelelor. Și în acest uh, sens constatăm că acest mediu, acest cadru al rețelei este extrem de important în lumea antreprenorială pentru a avea acces la funcții importante. Și încă o dată, în această situație, femeile participă mai puțin. Prin urmare, sunt lucruri de făcut. A opta pistă, activitatea cu partenerii sociali din momentul în care uh, ne atacăm acest fenomen care marchează lumea economică. Aceasta a fost intervenția pe care am dorit să vă fac cunoscută și vă mulțumesc pentru atenție. V-am Mulțumesc foarte mult. Nu pot decât să subliniez încă o dată importanța acestei heterogeneități cauzale care explică situația femeii. Aș dori acum să doresc mult venit doamnei Arni Hall, care vine din Norvegia. Este director, director general al Departamentului de Integrare și al Egalității între bărbați și femei în Norvegia. Doamna Vestrin, din păcate, nu poate fi prezentă printre noi și doamna, Rol va lua, doamna Hol va lua cuvântul în locul dânsei. Ne va prezenta experiențele norvegiene. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președinte! În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc, uh, doamnă Svensson și doamnă Crața, pentru că ne-ați invitat să participăm la această reuniune. Aș dori să vă transmit uh, salutările tânărului nostru ministru, care ar fi dorit să fie astăzi alături uh, de dumneavoastră însă în câteva zile va pleca într-un concediu de paternitate de patru luni, așa că mi-a încredințat mie această sarcină. Nici o țară nu poate să își permită să privească, să nu privească egalitatea între sexe ca un aspect foarte important. Argumentarea este așa. Capitalul uman este partea cea mai importantă a economiei noastre capitalul, petrolul constituie 7%, însă capitalul uman constituie 82%. Așadar, trebuie să vedem cum putem să ajungem la o egalitate între sexe în acest domeniu. Modelele tradiționale mor greu. Uneori este nevoie de acțiuni foarte clare și proactive uh, pentru a le eradica. Nu se rezolvă numai cu uh, intenții bune. Să vă dau câteva exemple de cote pe care le-am introdus în Norvegia. O serie de cabinete din Norvegia, cu diferite part- partide reprezentate, au crezut în acțiune acti- proactivă uh, pentru uh, egalitatea între sexe s-au stabilit niște cote pe bază voluntară, iar la ora actuală avem 40% în Parlament, 38% de femei în, uh, în consiliile municipiilor locale și avem jumătate-jumătate uh, în cabinet. Dar nu avem o lege care să legifereze acest lucru ca atare. Am existat o lege care a fost abordată pentru a uh, impune 40% Uh, numărul de femei în toate uh, delegațiile, în toate uh, instituțiile statului, în 1988. În 1993 s-a introdus același, aceeași obligativitate pentru nivelul local și pentru uh, alegerile pentru Consiliul Local. În 1993 am, s-a dat această lege, chiar înainte suedezilor, și s-a uh, dat uh, o lege care oferea concediul, concediul parental care nu este transferabil mamei. Și acest concediu va fi uh, mărit la anul. Aceste legi au dus la o schimbare a mentalității totală, atât la nivelul sectorului afacerilor, cât și la nivelul mamelor și taților. Este se așteaptă de la oameni ca ei să se ocupe de copii. Verificarea și uh, acestor, respectarea acestui legi, uh, acestei um, legi este foarte importantă. S-au modificat um, și legislațiile din domeniul econ economic. În 2006 s-a pus în aplicare uh, o lege cu o, o perioadă de tranziție de 2 ani. Registrul Național de uh, Afaceri impune aceste uh, reguli, reguli pentru domeniul afacerilor și există chiar și sancțiuni. În 2003 am uh, elaborat aceste legi și eu, în mod personal, uh, Uh, m-am ocupat de uh, implementarea lor. Femeile lipseau din uh, consiliile de administrație ale companiilor. Era vorba de un procentaj de 7%, iar acum este vorba de 40,2%. Nimic nu se întâmpla. Starea de fapt era rușinoasă pentru toate partidele politice, cu excepția unuia. Am investat am investise miliarde în educația fiicelor și fiilor noștri. Iar excluderea femeilor și a ficelor, ca să zic așa, din uh, consiliile de administrație, din pozițiile de uh, conducere, uh, nu, era, nu era logică, mai ales din punct de vedere economic. Legile uh, în acest sens au dus la o mare dezbatere în public, iar în opinia publică. Iar noi, din guvern, am, fă, am uh, folosit această posibilitate, această posibilitate pentru a invita uh, cea mai mare varietate de experți să discute uh, despre egalitatea de gen. Legea a fost propusă de un uh, guvern liberal-conservator și a fost sprijinită și de opoziție, care este acum la guvernământ. Uh, a fost într-adevăr un efort uh, multipartizan, cu excepția unui singur partid. Însă, același cabinet a, accept, a așteptat doi ani înainte să pună în aplicare această lege. Au sperat, de fapt, că domeniul corporativ se va ocupa de acest lucru, că vor implementa măsurile singure. Am făcut măsurătorile în 2005 și nu s-a întâmplat nimic. Și am observat că nu se întâmplase nimic, așadar am uh, ne-am dat seama că trebuie să uh, punem în aplicare legea. Și în ianuarie 2006, pe 1 ianuarie 2006, s-a luat această decizie. Noi am crezut că existând o lege care nu neapărat să fie aplicată, dar care să existe, uh, firmele o vor aplica, dar nu s-a întâmplat. Cotele se întâmplă, se aplică în uh, aceste companii uh, numai când este vorba de acționari foarte mulți uh, și de uh, firme de stat și nu utilizăm această cotă pentru cele 160.000 de IMM-uri de la noi din țară. Mai există însă o cale de străbătut în ceea ce privește femeile la, pe poziții înalte de conducere. La ora actuală, 27% din astfel de posturi sunt Um, sunt uh, ocupate de uh, femei, deci posturile de conducere și numai 17% la posturi de uh, conducere uh, la nivel înalt. Lucrurile se schimbă. Capacitatea de mem uh, statutul de membru într-un uh, consiliu de administrație este ceva care uh, oferă multă vizibilitate femeilor și dă o posibilitate și altor femei să uh, promoveze. Dar trebuie lăudați cei care trebuie lăudați. Înainte ca legea să fie aplicată, după ce a fost uh, adoptată, două federații de întreprinderi, Futura și și încă o altă firmă în 2004 și în 2005 au uh, introdus uh, în strategia lor includerea femeilor în, uh, pe posturi de management. Însă nu au început să aplice aceste strategii decât atunci când legea a fost a intrat în vigoare și a fost aplicată. Există două motive pentru care am uh, ales varianta uh, acțiunilor uh, proactive uh, și nu introducerea cotelor. Uh, este vorba de democrație și reprezentare. Asta a spus și colega mea. Însă cotele ar putea să fie necesare pentru a ne asigura că există rezultate egale în al doilea rând, face parte din uh, principiile sănătoase ale uh, economiei. O economie competitivă are nevoie de toate talentele, indiferent de uh, gen. Contextul actual ne cere diversitate. Așadar, dacă combinăm politicile de egalitate cu drept, cu drept familial uh, neutru din punct de vedere al genului, uh, cu acoperirea completă a îngrijirii copiilor, a, îngrijirii bebelușilor într-o, imediat după ce sunt născut și cu um, îngrijirea bătrânilor, se pot utiliza cotele ca un instrument pentru a grăbi evoluția în acest domeniu. Trebuie să spun că aceste cote nu ar fi funcționat în Norvegia dacă nu ar fi existat deja femei competente, eligibile, care să fie deja pe piața muncii. 86 din femei în, Nor în uh, Norvegia lucrează și avem cea mai mare rată de fertilitate din Europa. Misiunea noastră nu este încă încheiată. Dați-mi voie să spun câte ceva despre provocări. Diferența de uh, salarii între bărbați și femei uh, pentru aceeași muncă și nu mă refer la diferența de venit, ci la diferența de remunerație uh, euro pe oră. Din nou, um, um, cantitatea de muncă uh, cu normă parțială involuntară este iarăși o provocare. Apoi, um, educația copiilor pentru a eradica um, clișeele cu privire la gen, plus uh, implicarea băieților și a bărbaților în acest domeniu. Apoi o altă provocare este în continuare uh, violența împotriva femeilor. Așadar, eu cred că audierea de astăzi și uh, strategia Uniunii Europene pentru egalitatea de gen definesc viitorul Europei. Vom continua cooperarea cu Comisia Europeană, Parlamentul și statele membre și promitem și vă asigur că în această toamnă, în iarnă și până în primăvară vom face o serie întreagă de cercetări pentru a vedea ce s-a întâmplat la nivelul afacerilor după ce s-a introdus legea cotelor. Și ne va face plăcere să vă împărtășim aceste informații. Până la urmă, este vorba de mai multă libertate pentru, ori, pentru toți dintre noi, bărbați sau femei, băieți sau fete. Trebuie să ne îmbunătățim starea economică și bunăstare și este vorba și de combaterea stereotipurilor ce duc la inegalitate. După cum știți, talentele sunt împărțite în mod egal între uh, gen, între bărbați și femei. Iar, după cum știți, Uniunea Europeană are ca obiectiv să creeze 3,7 uh, 3, cu 3,7% mai multe locuri de muncă până în 2020. Dacă nu putem să uh, creăm inovație în Uniunea Europeană, economia noastră va fi slăbită și vom pierde inovații, idei și talente. Deci trebuie să integrăm egalitatea de gen în această perspectivă și uh, mai ales în politicile ce țin de tineret. Mulțumesc! Varmt tack att vi har fått ta del av de erfarenheter som har... Mulțumesc! Mulțumesc că ne-ați împărtășit aceste experiențe pe care le-ați avut în Norvegia. Sunt foarte fericită că putem avea rezultatele acestor anchete pe care le-ați făcut uh, la dumneavoastră. Aș vrea să mai subliniez și faptul că participarea bărbatului în această dimensiune a egalității între femei și bărbați este esențială și faptul că un bărbat este cel care se ocupă de ministerul respectiv și care acum are patru luni de concediu de eh, paternitate, demonstrează că bărbații în Norvegia participă efectiv la această egalitate. Acum urez bun venit doamnei Marie Josimerman, președinta delegației pentru drepturile omului și egalitatea de șanse pentru bărbați și femei în cadrul adunării naționale din Franța. Doamna Zimmerman a lucrat multă vreme în cadrul adunării naționale din Franța pentru a avea o legislație în domeniul egalității de șanse. Vă dau cuvântul, doamna Zimmerman. Mulțumesc foarte mult, în primul rând pentru faptul că m-ați primit printre dumneavoastră și profit pentru a mulțumi și reprezentantei Norvegiei pe care am avut ocazia să o întâlnesc atunci când am fost în vizită în Norvegia pentru a vedea care sunt bunele practici. Cred că ați urmărit și noastră care este situația în Franța Ceea ce se întâmplă astăzi este extraordinar. Propunerea noastră de lege, Jean-François Copé și cu eu am făcut-o în luna ianuarie în adunarea națională și iată că astăzi este discutată la Senat. Odată ce trece de cele două camere, această propunere de lege este un adevărat succes atunci când am întâlnit, lucrurile nu erau chiar atât de evidente, dar cred că întâlnirea cu toți actorii din Norvegia în luna iunie a anului trecut a fost pentru mine ceva cu totul nemaipomenit, pentru că mi-a dat o convingere legată de apărarea acestei legi. În Franța avem șansa extraordinară, am șansa extraordinară de a avea alături de mine pentru această propunere de lege pe Jean-François Copé, președintele grupului nostru. Uh, el a avut o activitate de lobby atât la nivelul întreprinderilor cât și în cadrul Senatului pentru ca această propunere de lege să treacă, pentru că nu era chiar evident că în Franța s-ar putea integra 40% dintre femei în consiliile de administrație. 40%, de, 40 de, dintre femei în consiliile de administrație reprezintă rodul unei lungi istorii. O istorie în care au fost mai multe etape și Norvegia a fost a reprezentat o etapă importantă. O istorie lungă, personală, pentru că în calitate de deputat și de președintă a Delegației pentru Drepturile Femeilor am uh, avut repede convingerea că egalitatea la nivel profesional poate fi un element extrem de important. Însă existau diverse moduri de a reuși această egalitate, fie prin aplicarea legii și în Franța suntem la o a șasea lege de acest tip, fie uh, o apucăm pe o altă cale și anume uh, Consiliul de Administrație ați spus-o foarte bine, legea dumneavoastră din Norvegia a permis un soi de explozie a acestui plafon de sticlă, atât în cazul comitetelor executive, cât și în cadrul comitetelor de direcție. În Norvegia am avut impresia că atunci când lucrurile nu se petrec bine de jos în sus, atunci trebuie să ai un soi de aspirator care poate să aspire cele 40% de femei care trebuie să ajungă într-un post de conducere. Uh, Ehm, evident, avem uh, tot soiul de uh, posturi în care sunt numite uh, femei, nu neapărat în întreprindere, însă fără îndoială, la un moment dat, această acțiune va avea repercusiuni și asupra comitetului executiv, a comitetului director și astfel femeile vor ajunge în poziții cheie de conducere, mai ales pentru că, în prezent, pe măsură ce am întâlniri cu uh, mari grupuri uh, din Franța sau din străinătate, atât unii cât și alții îmi explică faptul că legea, această lege, uh, constituie un adevărat impuls pentru sistem și ajută femeile să avanseze în cele mai înalte funcții de conducere. Care este conținutul propunerii de lege. Cred că acest lucru este important pentru a arăta cum reușim în Franța să uh, Uh, facem să avanseze uh, lucrurile. Mai întâi a avut loc o reformă constituțională în 2008, pentru că Constituția franceză permitea cotele în domeniul politic, în lumea politică, dar nu și în cea industrială sau economică. Prin urmare, în 2008, la inițiativa delegației, am reușit să dăm un impuls Constituției franceze pentru ca această lege să poată favoriza accesul femeilor la anumite responsabilități economice și sociale. Și din acest moment am uh, trecut un prag care ne permite legiferarea legată de prezența femeilor în locurile puterii. Pentru că a fi femeie într-un consiliu de administrație înseamnă a participa la procesul decizional, a lua parte la reflexia unei întreprinderi, la strategia acesteia. De câțiva ani am convingerea fermă că o conducere realizată doar de un singur sex este o conducere dezechilibrată. O conducere mixtă permite un echilibru în uh, sistemul de management. În ceea ce privește conținutul propunerii de lege uh, legat de obligații, de exemplu, am stabilit ca 40% dintre administratori din consiliile de administrație, ca și în Norvegia, să fie femei. Pentru că, dacă vreți, Președintele grupului nostru, Jean-François Copé, s-a gândit la 50%, însă tot în Norvegia, așa cum ați explicat și dumneavoastră, eu am înțeles că e nevoie de oarecare suplețe și că 40% este un procent mai bun decât 50%. E foarte important să punem în evidență acest element de suplețe în cele 40% Uh, de femei uh, din funcțiile de conducere. Dacă legea este promulgată pe 1 ianuarie 2011, ar trebui să avem 40% femei în toate consiliile de administrație. La jumătatea mandatului am avut deja 20%, iar în cei trei ani care urmează, încă 20%, prin urmare 40%. În ceea ce privește domeniul de aplicare al acestei legi, în cadrul adunării naționale, am uh, luat societățile cotate la bursă și instituțiile publice, respectiv uh, acele instituții în care statul deține acțiuni, la Senat uh, s-a întâmplat ceva extraordinar. Am extins domeniul de aplicare. În mod normal, în această după-amiază, senatorii votează o extindere tocmai a acestui domeniu de aplicare și pentru mine este ceva extraordinar, pentru că demonstrează faptul că atunci când începe un proces, când reușești să faci să avanseze o anumită idee, să fie înțeleasă, atunci imaginația merge mai departe și colega mea care este raportor pentru această lege în această după-amiază mi-a dat de înțeles că e vorba nu numai de societățile cotate, ci de toate societățile care au peste 500 de salariați și o cifră de afaceri impresionantă, respectiv peste 500 de milioane de euro. E vorba despre 10.000 de întreprinderi uh, vizate pentru această reprezentare a femeilor în proporție de 40%. În ceea ce privește sancțiunile, n au fost atât de duri ca în Norvegia. În ceea ce privește perioada de tranziție, nulitatea tranziției pentru administratori, respect, nu, nu respectăm cotele care uh, aparțin sexului subreprezentat peste trei ani, respectiv peste șase ani. Iar la sfârșit, și aici Senatul iarăși a înregistrat un progres deosebit, uh, suspendarea uh, sumelor uh, care ar trebui plătite dacă nu vor fi 40% din femei reprezentate. Oricum ar sta lucrurile, ni se pare că am reușit ceva foarte important. Pe de altă parte, mai trebuie să știți că în filozofia acestei propuneri de lege trebuie să fii convins că voluntarismul este un element important, dar insuficient. Acesta întrucât dacă ai voința de a-ți spune a, avem timp șase ani pentru a avea 40% dintre femei reprezentate, da, e lăudabil însă dacă nu ai niciun fel de lege care să stabilească faptul că uh, nu s-au îndeplinit, uh, nu s-a îndeplinit această cotă, atunci nu e foarte bine. În 2006 am reușit să uh, propun și să introduc în legea privind egalitatea profesională cota de 20% femei. Această lege, acest articol a fost anulat de Consiliul Constituțional și astfel am ajuns la reforma constituțională despre care v-am vorbit. Însă ceea ce este extraordinar este că atunci când s-a votat legea în martie 2006, am observat că pe urmă în decembrie 2009 s-a ajuns de la 9% femei în consiliile de administrație la 8% în 2010. Deci în loc să avansăm, pentru că legea fusese votată, chiar și cu aceste articole retrase, practic n-am făcut niciun pas înainte, niciun progres. Și între ianuarie 2010 când s-a votat în adunarea uh, națională și iunie 2010, când uh, am putut vedea care sunt consiliile de administrație, cum au funcționat, cum s-au renoit, am ajuns la 14% femei, deși legea încă nu este votată în Senat. Deci cu sabia lui Damocles deasupra capului uh, ajungem foarte repede de la procentul de 9 la 14%. Și acesta demonstrează că există o obligat situație de a exista această lege. Am înțeles că există o obligație legislativă pentru ca să putem să avansăm. Oricum, fără lege, fără legislație, nu există niciun fel de progres obiectivul pe care îl urmărim noi, pentru că și în acest caz în Franța deseori uh, se critică faptul că primele care au fost numite între ianuarie și iunie nu sunt neapărat femei provenite din comitetele de direcție. E adevărat, unele au fost numite, uh, Ehm, și probabil că nu aveau eh, toate eh, cursurile de formare eh, făcute. Însă ceea ce este important este ca în consiliile de administrație să intre femei competente, femei cu diplomă. Deci tot ceea ce este necesar pentru a fi un bun administrator. Și tot Norvegia ne-a indus această convingere, este nevoie de formare competentă. Când eram în Norvegia, ați spus că înainte nu era niciun fel de formare, pentru că, prin definiție, un bărbat poate să fie administrator, uh, director, fără uh, niciun fel de cursuri de formare, iar pentru femeie aceasta este necesară. E bine, eu cred că toată lumea trebuie să participe la astfel de cursuri de formare. Este extrem de important, pentru că nu te naști uh, director, administrator, nu te naști administratoare sau directoare, dar poți să fii formată pentru așa așa ceva. Și acest punct este chiar mai important, mai ales uh, dată fiind definiția cuvântului administrator sau director. Aș vrea să vă mai spun și de ce sunt necesare aceste cote, aceste procente. Când, tot când am fost în Norvegia, m-am întâlnit cu uh, domnul ministru Gabrielsen. El era, nu era neapărat un om politic, uh, dar a înțeles foarte repede că în consiliile de administrație trebuiau să intre și femei, că nu trebuia să rămână cluburi rezervate bărbaților. E adevărat, astăzi nu știu cum se face consiliile de administrație ale marilor bănci sunt în general uh, formate din bărbați. Dacă, n-ar fi, dacă nu sunt consilii mixte, uh, nu există uh, echilibru, cum v-am mai spus deja. Dacă nu există o guvernare mixtă, practic nu se răspunde în prezent unei realități a puterii, unei juste reprezentări a societății noastre. În prezent, să fim bine înțelese, în majoritatea țărilor, femeile reprezintă 52% din totalul populației, din punct de vedere material. În Franța, uh, în, în Belgia sunteți 49, în Norvegia la fel. Ei, în Franța suntem 18% reprezentate, în cadrul Senatului 20%. Nu este just. Asta societatea franceză dacă studiem procentele, uh, ne arată că femeile sunt insuficient reprezentate. Locurile de putere reprezentate de consiliile de administrație sunt niște locuri în care trebuie să există să existe o reprezentare justă la nivel decizional, la nivelul deciziilor care trebuie luate, pentru că nu știu dacă puterea deținută de femei e mai bună decât cea deținută de bărbați, dar știu că este, există o complementaritate uh, care nu trebuie neglijată atunci când te afli într-un loc de decizie, deoarece există anumite competențe atât de partea bărbaților cât și a femeilor și în complementaritatea acestor competențe conducerea devine o realitate care, din perspectiva mea, reprezintă punerea în aplicare a adevăratelor decizii importante pentru o societate. În Franța, noi facem progrese. Am avut un model, l-am urmat și astăzi dorim oarecum să fim modelul Uniunii Europene. Și aș vrea mai ales să existe o altă convingere și anume că suntem la dispoziția dumneavoastră pentru ca să vă dăm sugestii atât în ceea ce privește progresele politice cât și în ceea ce privește luarea deciziilor. Vă mulțumesc! Eh, mulțumesc foarte mult, doamnă Zimmerman. Cred că prezentarea dumneavoastră a fost foarte interesantă și informativă pentru membrele acestei comisii. Este întotdeauna interesant să audiem ce se întâmplă la, la, la nivel național. Vă mulțumim pentru prezență și sper că veți continua colaborarea cu noi în mod pozitiv și pe viitor, pentru că avem nevoie de colaborarea dumneavoastră. Acum Dacă îmi dați voie, îi voi da cuvântul, voi da cuvântul a două raportoare. În primul rând, doamna Costa, raportorul în umbră, în numele grupului socialiștilor și democraților, la, în comisia noastră. Fiecare dintre raportoare va avea 5 minute. Doamna Costa începe, vă rog. Mulțumesc, Mulțumesc tuturor raportorilor și vorbitoarelor. Am, uh, ni s-a făcut o prezentare generală a tuturor aspectelor foarte interesantă. Și Cred că este important să primim aceste informații care ne ajută să interpretăm lucrurile despre care vorbim. Toate cele trei prezentări pe care le-am audiat au fost foarte interesante, atât din punctul de vedere al activității Ministerului și Ministrei din Belgia, și celelalte aspecte au fost interesante, iar ultimele două prezentări ne-au arătat că în Norvegia există un proiect de lege care a fost promulgat. E bine, în Italia analizăm acum o propunere care ni se pare foarte interesantă. Există un interes manifestat de parlamentarele, dar nu doar parlamentarele din Italia. Și experiența dumneavoastră ne va ajuta foarte mult atunci când vom discuta despre cote. Este important și să vedem dacă vorbim despre stimulente pozitive sau negative în punerea în aplicare a acestei legi. Ieri, în Italia, a avut loc o inițiativă foarte interesantă la Milano. 500 de directoare de firmă, de manageri, au înființat o nouă organizație, se numește Manage Empreza și totul a fost organizat de un sindicat pentru a da femeilor posibilitatea de a face un schimb de păreri, de a avea un schimb de păreri, de a promova modele de leadership. Apoi s-a discutat și despre problema multiculturalismului. Cum poate acesta să fie o sursă pozitivă în economie? Și despre oportunitățile ce vin din noile calificări feminine. Mi se pare foarte interesant uh, acest lucru. Are legătură cu ce discutăm noi, trebuie să vedem încotro se îndreaptă economia și care este rolul femeii în această evoluție. Despre asta vorbim aici la Parlament și în general în Uniunea Europeană um, în cadrul strategiei 2020. Este o inițiativă foarte interesantă pentru că încercăm, nu așa, să ajungem la o dezvoltare mai echilibrată, mai durabilă pentru femei. Trebuie să contăm pe inovare și să ținem seama de coeziune și de competitivitate. E o abordare interesantă nu doar din punctul de vedere al carierei femeilor, ci și pentru că există un nou element de generozitate. În primul rând, legat de cauzele directe și indirecte ale discriminării, legat de strategia de aplicat Trec uh, de la un punct la altul, acum spune vorbitoarea. Cred că deja ni s-au dat anumite răspunsuri și uh, până la urmă există de multe ori o combinație a mai multor cauze. De curând la Parlament a trecut o rezoluție importantă cu privire la protejarea um, drepturilor în concediul de maternitate sau concediul parental și egalitatea între bărbați și femei. Este ceva foarte important pentru că uh, se referă la responsabilitatea familială. Sunt de acord cu cele ce s-au spus în ceea ce privește discriminarea și cred că și cred că cadrul instituțional ar trebui să favorizeze acest aspect. Legat de prezența femeilor la nivelul de conducere în întreprinderi, avem experiență în Italia, o experiență întrucâtva, care a fost întrucâtva un eșec și care nu s-a încheiat, dar se referă la problema cotelor care să sporească participarea femeilor la procesul decizional. Aceste cote se leagă de tipul de selecție care se face. Am prevăzut cote ce ar permite cooptarea femeilor la acest nivel. Trebuie să fim atenți atât la numărul uh, de persoane cooptate, cât și la modul în care se face această cooptare. S-ar putea crea baze de date cu CV-urile unor femei din diferite domenii de excelență. De exemplu, sunt foarte multe femei care nu sunt cunoscute marelui public, însă care desfășoară o activitate de excelență în mediul academic sau în alte medii. În momentul în care se fac nominalizări pentru diferite premii, nu se ia în calcul numele acestor femei, pur și simplu pentru că ele nu sunt cunoscute. Spuneam că ar exista posibilitatea înființării creării de bază de date de CV-uri pe baza cărora să se facă o alegere. Ar trebui să existe un cerc virtuos în acest sens, care să facă, să faciliteze viața. Sunt deja membre ale acestor organizații. Ar trebui să se țină seama de problema discriminării indirecte. De asemenea, doamna Zimmerman vorbea despre acest lucru. Există o contradicție. Femeile reprezintă 58 din uh, mediul 58% dintre femei obțin o diplomă de studii universitare, însă procentul celor care ajung în posturi de conducere este mult mai mic. Trebuie să mergem, să facem mai mult, să, să ne gândim uh, la aceste diferențe de salarizare și să încercăm să depășim aceste diferențe și să ținem seama și de celelalte beneficii și avantaje. Putem să ne gândim la formare și la alte aspecte. Apoi, trebuie să ne asigurăm că acordăm femeilor șansa de a se forma, de a urma programe de formare. trebuie să vorbim și despre mecanisme de procedură și despre stereotipuri care nu ne ajută cu nimic. Să vedem cum am putea scăpa de aceste stereotipii. Mulțumesc. Mrs. Ovir, som också är skugg... Mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei Ovi, tot raportor din umbră, pentru grupul ALDE. Vă rog președinte. Eu vin acum de la altă întâlnire, mi-am uitat documentele și vă cer scuze și pentru întârziere. Am ascultat doar prezentarea doamnei din Norvegia și a doamnei din Franța Însă au fost prezentări foarte utile și mă simt încurajată după ce le-am ascultat. Faptul că discutăm acum despre acest uh, raport este un pas uh, înainte, un pas înainte foarte important. Pentru anumite state membre, nu spunem, uh, nu dăm nume, însă în anumite state membre este foarte important să subliniem că și cetățenii trebuie să înțeleagă conținutul acest, acestui raport. Prin asta înțeleg ca uh, comisia noastră să organizeze un eveniment media, cum s-a întâmplat atunci când am pregătit discuțiile referitoare la directiva privind concediul de maternitate. Pentru că au fost mulți uh, jurnaliști interesați, ziariștii din Estonia, țara mea, sunt foarte interesați, deși uh, în mod normal, mass media nu acordă foarte multă atenție acestui subiect și atunci când o fac, subiectul este prezentat din punctul de vedere plăcut uh, jurnaliștilor, spunând că nu este nevoie de un sistem de cote, că acest sistem de cote nu este un uh, scop în sine, ci doar o metodă de a ajunge la rezultatele pe care le dorim. Un alt aspect la care aș vrea să mă refer mm, este cel legat de sancțiuni. Nu vorbim despre sancțiuni în raportul nostru. Probabil că nu vom ajunge niciodată să avem mm, dreptul de facto. A, urmăresc acest subiect de aproximativ 20 de ani, de când s-a proclamat independența Estoniei. Și știu că dacă nu se aplică sancțiuni, lucrurile nu se mișcă, nu se întâmplă. Putem învăța din exemplul Norvegiei sau al Franței. Iată, chiar înainte ca Senatul francez să aprobe această lege, deja mai multe femei uh, Uh, fac parte din consiliile directoare ale companiilor. Nu vreau să, mai, să mă mai lungesc, însă aș vrea să doresc tut, să mulțumesc tuturor statelor membre care au înregistrat progrese și sper că aceste progrese vor reprezenta un far călăuzitor pentru celelalte state membre, pentru că în prezent în Estonia există politicieni de dreapta care spun că deja avem legislația necesară, ce ne mai trebuie comisar pentru drepturi egale sau o comisie pe această temă. Am ales însă de curând un nou comisar pe acest post, pentru că cel dinainte nu făcea altceva decât să dea recomandări și să nu aplice sancțiuni. Oamenii, în general, au nevoie și de sancțiuni, nu doar de recomandări. Și acum deja se pune întrebarea în Estonia dacă este sau nu nevoie de acest post de comisar. Problema nu aparține doar Estoniei. Sunt, este aceeași problemă și în alte state membre, și cele care sunt în Uniunea Europeană de curând și cele care sunt membrii vechi. Avem nevoie de o cooperare mai strânsă, trebuie să continuăm discuțiile și poate că atunci când nepoatele Eh, noastre vor ajunge la vârsta la care pot ocupa postul de conducere, va fi mai multă egalitate. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul celor care doresc să intervină. Doamna Gurmai, în primul rând. Fiecare veți avea două minute. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Este o onoare uh, să vă întâlnesc uh, pe toate, pentru că sunt conștientă de faptul că fiecare dintre dumneavoastră a făcut ceva pentru a lupta pentru egalitatea între bărbați și femei. În plus, mi se pare că este un subiect pe care trebuie neapărat să îl adoptăm și să-l abordăm. Eu sunt prietenă cu Aniken Hutfel, și îmi amintesc când ați pregătit această legislație pe care ne-ați prezentat-o. Aș dori să vă amintesc că în anii 70 dumneavoastră ați de- decis că dacă uh, se asigură egalitatea între bărbați și uh, femei, atunci uh, se poate face mai mult pentru economie, pentru nivelul social și iată, acum se văd rezultatele. Iar ministrul uh, de afaceri uh, externe uh, Uh, în timpul, în timpul unor uh, importante dezbateri pe acest uh, subiect, era acasă cu fiul său. Așadar, um, vești bune din Norvegia și cred că același lucru se întâmplă și în Franța. Apreciez munca dumneavoastră de acolo. Este păcat că ministrul nu a putut veni, din, doamna ministru din Belgia, însă reuniunea ministerială de ieri Um, a fost uh, foarte importantă pentru că se pune problema aplicării uh, concrete. În uh, Ungaria, de exemplu, nu există nicio, nicio femeie care să fie ministru, urmează Polonia. Pot să vă spun că președințiile viitoare vor trebui să coopereze foarte strâns aici. Când este vorba de strategia Uniunii Europene pentru 2020, ea este mai bună decât strategia Lisabona, care își avea limitele um, și astfel nu existau de fapt, um, invers, la strategia de la Lisabona se prevăzuse o statistică specială, uh, separată între bărbați și femei, dar acum sunt la un loc și este o problemă pe care trebuie să o luăm în considerare, pentru că eu cred în continuare, printre altele, că uh, și sărăcia le afectează mai multe femei trebuie să ne gândim la două lucruri. În primul rând, trebuie să combatem stereotipul că femeile nu sunt în stare să conducă. Și mă bucur foarte mult să văd studiul uh, profesorului Michel Ferris care ne arată că acele companii de, pe, de la bursă care aveau mai multe femei în Consiliul de Administrație uh, au ieșit mai bine din criză. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Doamna Thompson, vă rog. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră excelentă, foarte importantă pentru noi. Eu vin din Danemarca și ministrul pentru egalitatea între sexe a participat la, reuni la o reuniune a noastră ieri și mi-a, și a spus ajutor, vor să introducă cote. Eu prefer calitate pentru femei iar ea vrea să pornească o uh, cruciadă împotriva cotelor uh, stabilite de comisie, iar eu am nevoie de muniție împotriva ei. A fost o, am avut parte de niște prezentări foarte interesante, am urmărit ceea ce ați făcut în Norvegia, dar am și o serie de întrebări. Cred că ministrul Gabrielson a fost foarte curajos când a luat aceste măsuri. Mă întreb dacă a fost inspirat de acțiunile similare luate în uh, Statele Unite sau de unde v-ați luat modelul, având în vedere că ați fost prima țară din Europa care a introdus astfel de cote dramatice. Îmi amintesc că ați amenințat întreprinderile cu închiderea dacă nu introduceau aceste cote pentru consiliile de administrații. I-am întrebat pe colegii spanioli când uh, și-au elaborat propria legislație dacă au luat în considerare această variantă și ei au spus că nu, pentru că au 20% șomaj și nu putem să spunem că vrem să închidem întreprinderi. Dar știu evident că situația din Norvegia este diferită și în partidul meu, în da- Danemarca, ducem discuția cu privire la ce fel de măsuri trebuie să fie luate și puse în aplicare. În Franța, care sunt măsurile dumneavoastră? Pentru că obișnuiam să citesc despre legislație, uh, citeam uh, Le Monde, Liberation, când uh, călătoream între Belgia și Danemarca. Iar acest uh, subiect a dispărut din presă. Îmi spuneți însă că veți vota această legislație în Senat și lucrați în continuare la ea. Cam pe când va intra în vigoare, cam, cam pe când va fi adoptată această legislație și va uh, fi pusă în aplicare în Franța? Iar apoi, cu privire la situația din Belgia, Ați menționat cele șase măsuri. Uh, care este procentajul de femei prevăzut? Mulțumesc, doamnă Thompson. Mai avem o întrebare din partea doamnei Crața. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori în primul rând să vă mulțumesc tuturor pentru că ați făcut niște prezentări foarte concrete și ne-ați spus lucruri foarte interesante și foarte utile. Aș dori să o, ro- să o rog pe doamna reprezentant a min- doamnei ministru din Belgia să ne spună care este situația cu prezenția belgiană. Care e situația? Așadar, aici planificați anumite inițiative concrete în Consiliu sau discutați cu Comisia în acest sens? Mulțumesc! Mulțumim, doamna Crața. Cred că ar trebui să dăm cuvântul vorbitoarelor pentru unele explicații uh, întâi din partea doamnei Hole, pentru că dumneavoastră trebuie să plece. Intervenție fără microfon. Okay, unfortunately I have to leave pretty soon to catch. Din păcate va trebui să plec pentru a-mi prinde avionul către casă, către Oslo, dar vă mulțumesc pentru comentarii și întrebări. La sugestia italiană pentru a avea baze de date pentru CV-uri, am făcut acest lucru acum 20 de ani în Norvegia și nu a funcționat pentru că nu le-au folosit uh, întreprinderile exemplu din Statele Unite? Nu, ei nu au astfel de exemple pentru sectorul uh, afacerilor. Noi am fost inspirați de modul în care am utilizat cotele în alte sisteme, începând din 1988, pentru uh, toate comisiile publice uh, și a fost același tip de gândire când am introdus cote pentru uh, companiile private și pentru companiile de stat și pentru consiliile municipale. Iar anul trecut am introdus legislația și pentru companiile mici. În ceea ce privește ministrul, nu voi uh, face comentarii în acest sens, dar pot să vă spun că nominalizările în marile companii listate la bursă pentru uh, Consiliul de uh, Administrație, uh, e bine, ei trebuie să învețe să aibă o, o viziune mai largă um, când fac aceste numiri. Și acest lucru a fost cel mai important în Norvegia. Ei acum uh, nominalizează persoane de foarte competente, dar pur și simplu analizează toată populația uh, disponibilă, nu numai jumătate din ea. S-a mai pus o întrebare cu privire la sancțiuni. Nu am introdus noi sanc sancțiuni atunci când am aplicat legile în Norvegia, pentru că timp de 30 de ani am avut sancțiuni pentru a ne asigura că legile se aplică atunci când se creează un con Consiliu de Administrație. Pur și simplu nu am introdus sancțiuni, ci am adăugat un nou criteriu. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Hole, și vă urăm drum bun înapoi spre casă. Vă mulțumim pentru faptul că ați fost alături de noi astăzi aici. Și îi dau cuvântul doamnei Bert pentru observații și concluzii. Mulțumesc. Merci beaucoup pour uh, vos questions. Mulțumesc pentru întrebări. Mai întâi în ceea ce privește Belgia ca atare și cele opt acțiuni pe care le-am enumerat în urma analizei uh, făcute de doamna ministru cu titlu personal și pe care dorea să vi le împărtășească. Mm, vreau să vă spun uh, ceea ce dorește să facă doamna ministru și îmi pun uh, cascheta belgiană. În ceea ce privește cotele sau acțiunile voluntariste Doamna ministru a decis punerea în aplicare în cadrul guvernului belgian a unui grup de lucru care să reunească diferite cabinete de miniștri pentru a lucra la elaborarea unei legi. Recurgând la aceste exemple din Franța și Norvegia pe care le-am auzit deja, este o activitate care se pregătește în cadrul guvernului belgian. De altfel, în ceea ce privește întrebarea legată de activitatea președinției belgiene, aș vrea să vă explic următoarele. Prioritatea pe care și-a stabilit-o uh, Belgia ca uh, președintă, uh, ca președinte este egalitatea salarială. V-am vorbit deja despre acest aspect și probabil ați înțeles că există o legătură cu subiectul pe care îl discutăm aici. Ceea ce propunem, pentru că cerem statelor membre și vom vedea dacă lucrurile se vor rezolva cum vrem noi, este ca statele membre să aibă niște strategii integrate uh, și printre concluzii introducem și acțiune specifice pentru propunerea acestei acțiuni strategice, acțiuni pe care trebuie să le identificăm foarte clar. Printre aceste acțiuni există și uh, măsuri cantitative legate de promovarea de accesul femeilor în posturi de responsabilitate sporită. Este vorba despre un document de natură politică și nu legislativă. Prin urmare, un document care incită la acțiune, dar este un prim pas. Dacă totul se întâmplă cum trebuie, va fi adoptat de statele membre în Consiliul EPSCO din 6 decembrie și ar putea constitui o modalitate pentru a avea noi progrese în acest domeniu. Ehm, Mulțumesc! Sperăm că vom putea continua această excelentă cooperare cu președinția belgiană. Avem foarte multe um, probleme, probleme comune pentru care acest spirit de cooperare este absolut necesar și vă mulțumesc pentru că dați dovadă de el. Iar acum dau cuvântul domnei Zimmerman. Vă rog, doamna Zimmerman, o să răspund foarte repede. Cred că nu ați înțeles, doamnă, că pentru ca o lege să fie promulgată, trebuie să treacă prin adunarea națională și prin Senat. În luna ianuarie 2010 a fost în adunarea națională, astăzi este la Senat și uh, urmează să fie promulgată. Dacă lucrurile se petrec cum trebuie, încă din 1 ianuarie 2011 legea va fi promulgată, după care va trebui pusă în aplicare. Oricum, este normal să continuăm activitatea noastră. V-am explicat deja, între adunarea generală și senat au apărut anumite presiuni din partea patronatului pentru ca să nu existe o astfel de lege. Astăzi ea va fi votată, în mod normal, în Senat, sper, fără niciun fel de dificultăți, iar peste 2 ani vom vedea, sau poate chiar peste 3 ani, ca să fiu mai exactă, vom vedea uh, ce trebuie să facem dacă nu ajungem la cota de 20%. Peste șase ani, dacă nu ajungem la 40%, vom aplica acele sancțiuni care se vor deveni necesare. Vom vedea peste 6-7 ani maximum dacă vor fi 40% uh, dintre femei în consiliile de administrație în cele 7000 de întreprinderi franțuzești în ceea ce privește președinția belgiană, aveți și dumneavoastră anumite inițiative parlamentare legate de cota de reprezentare a femeilor în consiliile de administrație și cred că ne întâlnim la jumătatea lunii noiembrie cu uh, un număr de parlamentari și vom aborda acest subiect. Cred că va fi invitat și ministrul dumneavoastră. Oricum, în Franța așa se întâmplă lucrurile. Atunci când uh, avem o activitate, invităm pe uh, colegii europeni și ministrul uh, responsabil de un anumit domeniu. A, ah, mă scuzați, am greșit. De fapt, mă gândeam la Norvegia. Care este numele acestei legi? Aș vrea să am mai multe informații este legea numită Cope Zimmerman. Cope, de ce? Pentru că este președintele grupului meu. Deci l-am pus pe el primul, să fim foarte uh, bineînțelese, pentru că, știți, uh, atunci când președintele grupului vă susține pentru o propunere legislativă, care poate conduce la existența a 40% dintre femei în posturi de decizie, atunci nu te apuci să faci crize pentru că ești pe prima poziție sau pe a doua poziție. Și de asta legea se numește Cope Zimmerman și nu Zimmerman Cope. Mulțumesc foarte mult, doamna Zimmerman și vă felicit pentru această viitoare lege Zimmerman. Este foarte interesant. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit printre noi și ne-ați prezentat situația din Franța. Acum cer persoanelor care participă la a doua parte a întâlnirii noastre să se deplaseze la prezidiu. Vă rog.

Propun acum să începem a doua parte a reuniunii cu privire la reacțiile politice necesare pentru a crea egalitatea între bărbați și femei. Și salut membrele celui de-al doilea panel și voi da cuvântul doamnei Taima Saman, directoare a rețelei europene a femeilor în posturi de conducere din Franța. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. A fost uh, o scurtă, o mică problemă tehnică. Nu am auzit uh, ce ați, n-am înțeles ce a spus dumneavoastră. În orice caz, vă mulțumesc pentru invitație. Sunt aici în numele European Network for Women in Leadership, care reprezintă un număr mare de femei, dintre care o parte uh, sunt de față femei care provin din Europa, în primul rând, din țări membre ale Uniunii Europene, care provin din patru sectoare diferite. Autorități publice, atât la nivelul aleșilor și, cât și al funcționarilor, femei aflate în pos- poziții de conducere în uh, sectorul financiar, femei din mediul academic. Scopul nostru este să ne gândim la problemele cu care se confruntă femeile și să reparăm uh, diferența între bărbați și femei. Să ne gândim la faptul că bărbații au posibilitatea ca după orele de serviciu să iasă din uh, lumea respectivă și să cunoască alte lucruri, în timp ce femeile trebuie să alerge înapoi acasă să rezolve problemele de acolo. Am înființat această rețea acum trei ani. Acum avem peste 100 de membri și de parteneri în Statele Unite și în alte regiuni ale lumii. Discutăm despre femeile care dețin posturi de conducere. Femei în consilii directoare, pentru că nu este tocmai ușor să fii în consilii directoare. Și pe această temă aș vrea să fac o primă observație care ne-a surprins într-una câtva. În primul rând, am uh, făcut o cercetare, am citit studii academice, universitate și ne-am dat seama că există date concrete cu privire la femeile care fac parte din uh, bordurile directoare, dar nu sunt foarte multe date cu privire la femeile de la nivelul de management mediu. Aș vrea să vă vorbesc despre elementele pe care ne-am bazat. Există baza de date a Comisiei Europene, apoi un studiu din, al Forumului Economic Mondial cu privire la discrepanța între sexe și aș vrea să citez și studiul societății 21st privire la femeile ce fac parte din uh, comisii executive. Trebuie spus că nu știm, nu avem date care să indice poziția ierarhică a femeilor în lumea de astăzi. Ar fi interesant să dispunem de astfel de date pentru a ne lămuri. În ceea ce privește politicile publice existente astăzi, lucrurile diferă de la o țară la alta. Sigur, directivele existente se aplică în toate țările cu privire la egalitatea salarială, cu privire la politicile în domeniul creșterii copiilor. Și există politici în Norvegia, de pildă, cu privire la poziția femeilor în, uh, includerea femeilor în consiliile directoare ale întreprinderilor însă sunt foarte puține date cu privire la aplicarea acestor legi și uh, ar trebui urmărit mai îndeaproape acest aspect. În ceea ce privește lipsa datelor, asociația noastră a decis să înceapă un proces de cercetare ca să ne dăm seama exact care este locul femeilor în această ierarhie în prezent, ca să putem face propuneri concrete apoi. Probabil că numărul femeilor este relativ redus, Însă am vrea să știm mai mult, mai exact care este poziția lor, ca să știm unde putem interveni. N-aș vrea să repet lucruri care s-au spus deja, însă nu s-a spus destul faptul că femeile reprezintă 60% din uh, diplomații de rang înalt că 60% dintre femei au diplomă universitară, însă că procentul de femei care ajung în posturi de conducere este de doar 13%. Și iată, s-a pierdut un număr mare de femei de la absolvirea facultății până la ajungerea uh, la un post de conducere. și trebuie să înțelegem unde și de ce s-au pierdut aceste femei pe drum. Nu concediul de maternitate este problema principală. Știu că tocmai s-a votat o prelungire a concediului de maternitate. Multă lume spune că asta face ca femeile să se piardă pe drum, însă lucrurile se întâmplă ceva mai devreme. femeile după concediu de maternitate revin în, în viața profesională și din studiile efectuate reiese că femeile părăsesc câmpul muncii pentru că au prea mult de lucru, pentru că conducerea întreprinderii lor are senzația că au deja, sunt nebordate de prea multe sarcini și procesul decizional merge foarte repede. Se trece foarte repede și există o, o, o, rată de transfer în uh, posturile de nivel înalt foarte rapidă. Sunt lucruri care trebuie verificate la nivel european, însă una dintre primele instituții cu care una dintre primele întrebări la care trebuie să răspundem este de ce se pierd aceste femei și cum le putem convinge să rămână. Am analizat deja lucrurile și din punct de vedere pragmatic și empiric, rețeaua aceasta a fost înființată de femei care deja sunt pe posturi importante ne uităm cu mare interes la Norvegia și la ce se întâmplă acolo. Acolo este o, o abordare globală. Se încearcă rezolvarea problemei la nivel global. În, în ciuda observației mai degrabă negative care s-a făcut mai devreme, nimeni uh, nu uh, um, nu obligă femeile să renunțe la posturile de conducere. La maternité, mais aussi les, le fait que vous êtes... De asemenea, faptul că sunteți director de întreprindere, că vă căutați succesori potențiale, bine, în general, um, asta se întâmplă când ești uh, fericit de propriul parcurs și alegi pe cineva care să-ți semene, însă, după cum știți, femeia nu prea seamănă cu bărbatul e mai ușor să îndepărtezi o femeie decât un bărbat dintr-un astfel de post. De aceea, lupta împotriva stereotipurilor, după părerea mea, a avut foarte mult de câștigat în ultimii 20 de ani. Niciodată nu a fost necunoscută inteligența femeilor. Întâi uh, am, s-a asistat la un soi de comportament uh, curtenitor uh, din partea bărbaților. Însă, în continuare stere- stereotipurile rămân. Trebuie cunoscută mai bine femeia și trebuie să, ca bărbat, trebuie să devii conștient de faptul că într-o zi ea ar putea să te înlocuiască. Însă acest lucru este un pic mai complicat. Pentru anumite femei uh, există un blocaj între alegerea concertului de maternitate respectiv uh, urmarea carierei. Totuși, uh, acest lucru nu trebuie ignorat. Există și în acest domeniu cifre și exemple care sunt deseori opuse. Există țări în care multe femei sunt în poziții de leadership într-o proporție absolut superioară mediei. Putem să cităm în acest caz Statele Unite, uh, chiar și Germania care este uh, criticată deseori, dar se descurcă foarte bine și puteți avea și femei care uh, sunt lideri, dar se ocupă și de familie. Exemple, Norvegia, și Norvegia este un exemplu la care trebuie să ne uităm cu toatele, există de asemenea proporții importante de femei Uh, care continuă să lucreze, cum este cazul Franței, unde aproape 80% din femei care sunt mame continuă să lucrează. lucreze. Există apoi uh, țări uh, vecine în care femeile renunță la concediul de maternitate pentru a se ocupa de carieră. Este un subiect pe care trebuie să îl la care trebuie să te gândești cu foarte mare atenție pentru ca să nu ajungi să ceri femeilor să facă o alegere pe care bărbații nu trebuie să o facă, familia sau cariera. Este un subiect pentru care trebuie să fie extrem de mobilizat. Uh, este vorba despre repartizarea sarcinilor în cadrul familiei, dar și în cadrul societății în anumite țări cu uh, politici serioase legate de uh, Uh, copiii de vârstă mică. Putem avea legi uh, cu tentă de discriminare pozitivă pentru a se ajunge la acel nivel pe care ni-l dorim. Aș vrea să revin asupra unei directive europene, legea privind egalitatea salariilor, egalitatea remunerației, merită uh, să uh, este o lege meritorie, însă nu și-a atins chiar toate obiectivele, sau legea privind cota sau paritatea uh, de reprezentare a femeilor la anumite nivele ierarhice, niveluri ierarhice. Există multe subiecte care trebuie discutate, însă de multe ori ezit să vorbesc uh, despre ele pentru că uneori mi se par uh, prea complicate. Cred că la un moment dat trebuie totuși să uh, discutăm tot ceea ce este necesar uh, nu poate să existe o lege de discriminare pozitivă sau o lege salarială uh, dacă nu există politici de supraveghere, de monitorizare și dacă nu există măsuri, pentru că uh, altfel uh, prea repede trecem în domeniul teoriei. Dacă nu avem cifre, putem continua să povestim tot felul de lucruri pentru că nu le putem justifica prin cifre, iar cifrele sunt importante. Există alte două subiecte despre care cred că este important să vorbim aici. Este vorba despre chestiunea legată de educație. S-a vorbit despre stereotipuri. Sunt, uh, stereotipurile sunt uh, niște lucruri uh, care se pot întâlni în orice societate fetele, femeile se pot percepe în poziție de putere, într-o poziție uh, de responsabilitate, însă dacă nu doresc acest lucru, nu trebuie să se simtă uh, constrânse de propriile lor stereotipuri. Există politici pozitive, politici care trebuie puse în aplicare, astfel încât tinerele, femeile să se poată vedea în pozițiile cele mai înalte ale societății. Uh, Trebuie de asemenea să ne gândim la emergența rolului de model al faptului că anumite femei au deja poziții care le permit să uh, pună în aplicare anumite politici benefice pentru femei. Femeile trebuie să-și aleagă în cunoștință de cauză drumul, calea pentru a-și atinge obiectivele. Și în fine, nu cred că trebuie să neglijăm o discuție public-privat foarte importantă. Este ceva în care cred foarte mult, uh, ceva legat de politica internă a întreprinderilor. Dați-mi voie să vă prezint mai multe exemple am, uh, am activat foarte mult în legătură cu uh, am, făcând anumite studii, astăzi sunt practic un avocat al sectorului public-privat Diferența culturală dintre Statele Unite și Franța este foarte importantă, însă mi se pare interesant să observăm cum funcționează anumite relații, raporturile de forțe care se instaurează în anumite uh, țări. Pentru o parte a Europei de Sud, uh, Faptul de a lucra cu colegi americani, femei, a fost important. Au trebuit acceptate aceste femei. Și după ce au fost acceptate, s-a observat că uneori uh, trebuia să renunți chiar la uh, relația amicală, paternalistă în cadrul întreprinderii relații în mod uh, normal relații care se instaurează în mod normal între bărbați și femei. Însă, în cadrul întreprinderilor americane, un alt element este important și trebuie ținut uh, uh, mereu în minte. Legile antidiscriminare americane constituie adevărate încurajări pentru întreprinderi, pentru a identifica talentele feminine. Pentru că, practic, nu se mai pune problema de a ști dacă vor găsi anumite talente pentru a ocupa anumite posturi, ci ideea se pune de a găsi aceste talente. Cred că dacă lucrurile funcționează în Statele Unite, ar putea funcționa și la noi, dar oricum trebuie să punem în aplicare o presiune socială și politică, puteți să o numiți cum doriți, dar care să facă astfel încât întreaga întreprindere să fie conștientă de ceea ce are de făcut. Aș vrea să vă dau un exemplu al unei întreprinderi în care am lucrat până acum câteva luni în cadrul căreia politicile de diversitate uh, erau chiar în centrul nu a atacurilor sau amenințărilor, ci uh, în, în ceea ce privește dezvoltarea întreprinderii, creativitatea acesteia, pentru că era un element important pentru reprezentanții acestei întreprinderi. Al doilea lucru care mi se pare important și pe care femeile nu-l fac îndeajuns ajuns este următorul. Nu intră în rețele, nu merg în întâmpinarea celor sectoare uh, în care lucrează în general bărbați pentru a-și deschide orizonturile. Aș vrea să vă dau exemplul a două întreprinderi care au hotărât să uh, utilizeze rețeaua pe care o reprezint ca un mijloc de politică internă pentru ca acele cadre directoare să fie confruntate cu o lume diferită de propria lor lume, pentru a reuși să câștige acele competențe care să le permită o anumită poziționare în interiorul întreprinderii. Bineînțeles, politica resurselor umane în public și privat este un adevărat element cheie al domeniului și, în concluzie, reprezentarea femeilor uh, este o problemă importantă. să vorbi despre rolul de model al femeii, despre rolul media pentru uh, a înregistra progrese în lupta noastră. Vă mulțumesc! Eh, Vă mulțumim! Următ Următoarea vorbitoare este doamna Irene Natividad de la Global Summit of Women din Statele Unite. Bun venit la noi în comisie. Aveți cuvântul. Am I on? Yes. Okay. Uh, thank you very much, Madam Chair, for this opportunity. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru această ocazie de a vă adresa de a mă adresa comisiei dumneavoastră pe un subiect care mi este foarte drag. Pentru cei care nu știți, Global Summit of Women este un for în care se adună femei pentru a face schimb de idei cu privire la modul în care femeile pot să contribuie uh, la nivel global. Există o uh, ramură a acestui uh, organism care se numește uh, Uh, Corporate Women Directors International. De ani de zile, de 14 ani, facem studii pe femeile la nivel, uh, la conducere, uh, la, astfel încât atunci când se spune că nu există suficiente femei, să se știe exact câte lipsesc. În 1998 exista o singură companie în Statele Unite care analiza aceste date. Cele mai la topul celor 500 de companii din uh, Statele Unite. Noi am luat date de la Banca Mondială pentru a aduna toate informațiile cu privire la femei în Consiliul de Administrație din toate părțile lumii, pentru că nimeni nu făcuse acest lucru înainte, numai pentru a avea un, o imagine globală cu privire la situația femeilor în consiliile de administrație și de conducere ale celor mai mari firme din întreaga lume și am fost surprinși să aflăm că avem date din 51 de țări din multe surse diferite. Și ceea ce vă voi prezenta în această seară uh, e, sunt exact cifrele pe care le-am uh, descoperit, nu numai cifrele uh, cu privire la numărul femeilor, ci și inițiativele care există pentru a îmbunătăți situația. Sper că puteți vedea asta, pentru că e un pic mai greu cu lumina aprinsă, dar dacă vedeți cifrele, veți vedea că Europa, de la 40,3% în Norvegia și Suedia, la aproximativ 20%, de, 20% la cele mai uh, slabe rate în Italia, nu Franța, îmi cer scuze, Italia, Portugalia și Cipru, unde reprezentarea în Consiliu este de aproximativ 3%. Chiar dacă ni se pare că în Europa situația este bună, când analizăm situația completă, nu este cazul. Majoritatea țărilor europene, în ceea ce privește reprezentarea femeilor în Consiliul de Administrație și de Conducere, este de mai puțin de 20%. Nu este o situație minunată. Cum se compară Europa cu restul lumii? De fapt, foarte bine. Dacă veți vedea, cel mai uh, înalt nivel se referă la Europa cu o medie de 11,9%. așadar. Acum nu mai pot vedea ni chiar nimic. Nu nimic, lăsați uh, luminile stinse mai bine Uh, vedeți dumneavoastră slide-urile și eu îmi voi da seama cum pot să vorbesc cu dumneavoastră pentru Neric. Așadar, cifra medie este de 11,9%, asta cuprinzând uh, maximele de 40,3% din Nor Norvegia și minimele din Italia și Cipru. Comparativ cu uh, America, cu cele două continente americane, 9,9%. Cele mai, slăbite, cele mai slabe cifre sunt 5,5% în Mexic. Acum ne uităm la Asia-Pacific, 6,5%. Maximul este 10% în Filipine, în țara în care m-am născut eu, și minimul este de 1,4% în Japonia. Iar apoi, dacă ne uităm în Orientul Mijlociu și Africa de Nord, maximul este de 14% în Israel, iar minimul este de 0,2% în Arabia Saudită. Ideea principală este că, de fapt, nu contează la ce parte a lumii ne uităm, fie că este Europa, Statele Unite sau Japonia. Reprezentarea femeilor la cel mai înalt nivel de leadership, la nivelul corporațiilor, este minimă. Nu este o poveste minunată, nu există eroi aici, poate Norvegia și Suedia, dar în restul lumii nu prea există eroi. Așadar, care sunt inițiativele în diferitele țări cu privire la asta? Ați auzit mai devreme ce se face în Norvegia și în Franța și care sunt eforturile pentru a utiliza strategia cea mai populară și anume cotele. Să analizăm acest uh, slide. Pe stânga avem țările care au cote sau propuneri de cote care să acopere toate um, companiile listate la bursă. Norvegia, Spania are deja o lege cu o perioadă de implementare mai lungă, Islanda tocmai a adoptat una pentru companii listate la bursă și Franța și țările de jos au o legislație ce urmează să fie adoptată. În țările de jos există unele dificultăți pentru că ei solicită și 30% în posturi de management. La mijloc există țări care există în care există cote pentru companii de stat și pentru guvern. Israelul a început în 1993. În codul lor pentru companii au avut un amendament în care se prevedea faptul că consiliile de administrație trebuiau să fie diversificate. Au urmat, a urmat Africa de Sud în 1996. Iată, Danemarca apoi, Finlanda, Irlanda, Islanda. Îmi pare rău că cei care erau aici um, și întrebau despre uh, Danemarca, nu știau faptul că există deja legislație pentru companiile de stat din Danemarca. Companiile de stat sunt companiile mari, sunt companiile aeriene, de căi ferate, petroliere. Sunt așadar firme import, companii importante. Germania nu are cote la nivel federal, însă orașul Berlin are o astfel de cot, cotă, 50% la nivel municipal. Nürnberg. Tot așa. Pentru uh, la nivel municipal sau uh, companii uh, care sunt uh, deținute de uh, municipiu. Nici în Canada nu există cote, dar provincia Quebecul, Quebec, cea care încearcă întotdeauna să părăsească Canada, are o cotă de 50% și deja au atins 40,9%. Belgia are o propunere de cotă și Canada la fel. Am vrut să vă arăt aceste lucruri pentru a vă arăta că este vorba de un fenomen global, dar mai ales apar cotele în Europa. De ce sunt însă atât de populare cotele în Europa? În primul rând pentru că funcționează. Fie că vă plac cotele sau nu, dacă doriți să creșteți cifrele rapid, atunci mandatul legislativ funcționează. Al doilea motiv este că Norvegia a făcut-o deja. Este ceva foarte important pentru că a îndepărtat îndoielile că s-ar putea face. S-a făcut când au spus că nu există suficiente femei, au făcut-o în uh, calificate, au făcut-o în 2 ani când s-a spus că este prea scurt timpul, au făcut tot fără să întrerupă uh, încheierea de afaceri în țara respectivă pe când companiile se plânseseră că va, se va crea un haos dacă vor exista 40% de femei, 40% uh, femei în consiliile de administrație. Apoi, există în unele domenii cote în domeniul public și acum se face numai trecerea către sectorul privat guvernul, în plus, um, este acționar la multe companii și are o voce importantă în aceste uh, companii de stat, are o voce cu privire la Consiliul de Administrație, cu privire la modul în care sunt conduse aceste companii. De aceea se adoptă atât de multe cote în întreaga Europa și ar fi minunat dacă Parlamentul European ar putea să facă parte din, această, din acest val ascendent eu sunt convins că, convinsă că Europa va depăși nu numai Statele Unite, ci toate celelalte țări din lume prin schimbarea, fe- schimbarea la față a um, consiliilor de administrație din Europa. Care mai este o altă strategie în sectorul privat de data aceasta? După cum puteți vedea, avem bursele cât și comisiile cu privire la guvernanța uh, întreprinderilor, care introduc uh, ca criteriu diversitatea uh, ca uh, pentru a putea uh, fi listat la bursă. Este ceva foarte important. Finlanda a fost prima țară în 2003 care a spus diversitatea consiliilor de administrație trebuie să fie inclusă în codul de guvernanță corporativă în, mai târziu au uh, spus mult mai clar că este vorba de diversitate de gen. Dar vedem, Suedia, țările de jos, Belgia, Germania, Franța, Regatul Unit au deja declarații în codurile lor uh, de conduită a, pentru întreprinderi uh, cu privire la aceasta. Ele sunt diferite cu privi, în, în, în ceea ce privește rigoarea. Unele sunt recomandări astfel încât companiile, să spun așa, sunt făcute de rușine dacă nu uh, respectă aceste uh, criterii. Dacă nu respecti aceste criterii, trebuie să te explici. În Germania este cazul. Tocmai s-a adoptat această prevedere și se solicită companiilor să uh, furnizeze informațiile cu privire la, egalitatea, la diversitatea de gen, uh, așadar să pună aceste informații la dispoziția acționarilor la adunările generale ale um, acționarilor. În, în Statele Unite um, s-a introdus obligativitatea de a introduce această informație în rapoartele comerciale anuale. Australia este cea mai agresivă țară în acest sens. Toate uh, firmele listate la bursă trebuie să raporteze procentajul femeilor în, uh, în consilii de administrație, ca uh, număr de angajați uh, și, în general, întreaga firmă și trebuie să prezinte ceea ce, trebuie, ce planifică pentru a crește aceste cifre. O altă strategie pe care aș dori să vă împărtășesc, cea pe care eu o cred cea mai eficientă, s-a menționat un pic mai devreme, și anume se numește um, argumentul afacerilor. Și, de fapt, despre ce este vorba? Toate aceste studii, majoritatea din uh, Europa și Statele Unite, dar și din Turcia și Vietnam, ne arată următorul lucru. Cu cât mai multe femei la nivel înalt de management și cu cât mai multe femei există în Consiliul de Administrație al firmelor, cu atât mai bine uh, funcționează firma. Crește valoarea acțiunilor, cresc veniturile, și uh, crește nivelul de supraveghere în ceea ce privește auditarea și, în general, supravegherea. Există cifre, există uh, cercetări uh, largi care s-au făcut și dovezile există deja, din păcate, însă nu sunt atât de cunoscute în sectorul privat. Există multe universități care au făcut astfel de studii. Știți ce se întâmplă cu uh, profesorii universitari. Uh, ce minunat, am mai publicat un studiu, dar n-a, uh, nu știe nimeni de el. Ați auzit de, de studiile McKinsey și Catalyst, care au avut aceleași rezultate, dar au angajat și mass media care să promoveze aceste rezultate. S-a spus mai devreme că mass media ar trebui să fie parte din acest efort de a informa companiile că face parte din benefici, că, că este în beneficiul lor financiar să aducă femei în consiliile de administrație și conducere. Nu este vorba de uh, echitate, de uh, drepturi și așa mai departe. Este vorba, în primul rând, și de bani. Am să vă dau unele criterii cu privire la ce ar fi o bună lege a cotelor. Am 62 de ani, lupt de ani de zile pentru uh, ca femeile să ocupe uh, um, postul, uh, posturi la nivel înalt. M-am săturat de obiective și ținte nu funcționează. Există un punct în care bunele intenții nu sunt suficiente. Este nevoie de legislație. Dar ce face ca o legislație să fie bună? S-au menționat unele dintre aceste lucruri, dar le voi sublinia și eu pentru că mi se par foarte importante dacă, uh, ca recomandări în cazul în care doriți să optați pentru o lege ce introduce cote. Unele dintre propunerile de cote Um, au fost adoptate, dar apoi nu au putut fi aplicate. Motivul pentru care a funcționat în Norvegia a fost pentru că a existat un plan pentru aplicare. În al doilea rând, trebuie să, să fie alocate resurse pentru asta. Nu poți să adopți o lege și să nu-i acorzi un buget. Trebuie să existe bani alocați ministerului care trebuie să pună în aplicare aceste legi. Trebuie să existe în plus și sancțiuni. Trebuie să existe măsuri punitive. O lege fără sancțiuni este o lege care nu mușcă. Nu o va urma nimeni numai pentru că este o lege bună. Trebuie în plus să existe poli voință politică. De ce a trecut această lege în, Norve- în Norvegia? Au fost trei partide care au sprijinit asta, de la partide conservatoare la partide progresi- progresive. Apoi, trebuie să existe termene limită și toată lumea trebuie să le respecte. Sunt curioasă ce se va întâmpla în Franța când vor începe să fie aplicate amenziile. Apoi ar trebui să existe o bază de date de femei calificate. Poate că uh, întreprinderile nu le vor folosi, dar trebuie să existe această listă care să fie la dispoziție. Iar apoi trebuie să există formare a femeilor și a bărbaților în guvernanța corporativă, pentru că uh, la nivel mondial, companiile se confruntă cu mari provocări și este foarte important, pe măsură ce ieșim din această criză, să analizăm nu numai care, sunt, uh, care este necesarul de schimbări legislative uh, și de reglementare, ci și la cineva face ca aceste lucruri să fie transmise în practică. Marile corporații au un impact în întreaga lume de aceea, femeile ar trebui să aibă ceva de spus în consiliile de administrații care supraveghează aceste companii. Vă mulțumesc! Eh, Vă mulțumesc! Doamna Nativitate și am să o invit pe doamna Elizabeth Benham să ia cuvântul. Ea este președintă a Federației Internaționale a Femeilor de Afaceri. Vă rog, aveți cuvântul. Here. Doamnă președinte, stimate membre, stimați membri ai Parlamentului European, în primul rând aș vrea să mulțumesc Comisiei Parlamentului European pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen pentru șansa de a vă vorbi astăzi. Este o onoare să vă vorbesc în numele Federației Internaționale a femeilor în domeniul de afaceri, BPW Internațional. Este o organizație care reprezintă femei aflate în poziții de decizie. Organizația aceasta uh, aniversează anul acesta 80 de ani, are membrii Uh, și afiliați în 96 de țări, peste 30.000 de membri și eu uh, am onoarea de a fi a 21-a președintă. Are un statut consultativ, organizația noastră la nivelul Națiunilor Unite și de peste 60 de ani luptăm pentru drepturile femeilor, mai ales egalitatea între sexe. Vorbim despre egalitatea între femei și bărbați la locul de muncă, însă locul de muncă rămâne întrucâtva o lume a bărbaților. Drepturile femeilor s-au schimbat foarte mult în ultimii ani, însă femeile totuși trebuie să facă față unor nedreptăți la locuri de muncă. Un uh, studiu McKinsey Global arată următorul lucru. Majoritatea directorilor executivi consideră că diversitatea de gen în pozițiile de conducere duce la o performanță financiară mai bună, însă companiile nu întreprind măsuri pentru a le susține pe femei la locuri de muncă. 70% dintre respondenți consideră că există o legătură între diversitatea de gen și succesul companiilor. Și cota aceasta a crescut în, ultimii, în ultimul an, chiar în uh, condițiile de criză economică. Însă companiile nu au uh, reușit să repare această discrepanță între mm, inegalitatea între bărbați și femei la nivelul de men, conducere de vârf. Acest lucru nu este surprinzător pentru că mm, studiul arată că diversitatea nu reprezintă o prioritate de rang înalt și că există o mare diferență între politicile de gen pe care le-au urmat diferite companii. În general, Rezultatele arată că în companii în care diversitatea de gen este mai, are un rol și este acordat un rol mai important și acolo unde se aplică mai multe politici de acest gen, în aceste companii și conducerea lor este mai diversificată. Printre respondenții um, din companiile în care diversitatea de gen este o prioritate de rang înalt, și cei din alte companii, există o diferență procentuală de 32 de puncte între cei care spun că femeile ocupă mai mult de 15% din pozițiile de nivel C. Nivelul de sprijin din partea directorului executiv și din partea altor manageri de vârf este un alt factor important ce influențează performanța unei companii. Eh, așa încât foarte puține dintre echipele de management de vârf ale companiilor monitorizează în prezent programele de profil. Diferențele despre care vorbesc directorii executivi arată că ar exista modalități prin care companiile să-și îmbunătățească performanța în ceea ce privește diversitatea de gen și apoi performanța financiară. În companiile în care diversitatea de gen reprezintă una din primele trei priorități, 80% din cei care au fost întrebați au spus că uh, un procent foarte mare din conducerea de vârf este reprezentat de femei. 55% din toți respondenții spun uh, același lucru există și o variabilitate de ordin geografic. Respondenții din zona Asia și Pacific și din piețele în curs de dezvoltare spun de mai multe ori că diversitatea de gen reprezintă unul dintre primele 10, una dintre primele 10 priorități pentru companiile lor, decât în alte regiuni. În America Latină, doar 21% din respondenți spun că pe agenda companiilor lor este inclus uh, diversitatea de gen printre prim, pe primele 10 locuri, 27% în Europa și 28% în America de Nord. Călătorind în toată lumea și participând la conferințe, de curând am, observ- am participat la reuniunea APEC a liderilor femei de la Tokyo am ajuns la concluzia că toată lumea spune că mediul de afaceri nu acționează suficient de repede în direcția dorită. Succesul țărilor din Nord ne arată ce se poate face în ceea ce privește cotele și echilibrul de viață atunci când dorim să creăm o masă critică. Până la urmă, această masă critică va duce, va promova schimbarea. Și dacă există o masă critică de femei care ocupă poziții de conducere, atunci uh, diferențele pozitive vor veni de la sine. Se vor schimba și percepții referitoare la promovarea femeilor. Am văzut că sistemul de cote funcționează și este o metodă foarte bună pentru a da un impuls femeilor și a le promova. Este nevoie, în general, să ne concentrăm pe echilibrul între sexe în tot sectorul de afaceri, astfel încât mai mulți directori executivi femei să fie păstrate pe poziții și să poată acumula experiența necesară pentru a fi director bun. Deja beneficiile acordate femeilor hmm, fac diferența, însă nu știm ce vine mai întâi. Numărul mare de femei în poziții de conducere sau cultura corporatistă ce facilitează acest lucru. În Australia, bursa titlurilor de valoare a pus această problemă pe agenda guvernării corporatiste. S-au publicat politici diverse ce includ ținte pentru diversitatea personalului, începând cu anul viitor. Companiile va trebui să publice informații cu privire la proporția de femei angajate la nivel înalt și în Consiliul Director. Organizația Internațională a, Comerț, ă, a Muncii estimează acum că, în urma crizei economice și financiare, până la 18,7 milioane de femei și-au pierdut locurile de muncă. Pentru cele care încă mai au slujbe, femeile primesc în medie mai puțin bani decât bărbații pentru aceeași muncă, câștigând între 70 și 90% din salariul bărbaților. Această discrepanță se îngustează, se reduce, s-a redus între 2000 și 2007, însă după declanșarea crizei economice, progresul înregistrat aici uh, a încetinit iar în anumite țări discrepanța de salarizare între sexe a devenit și mai mare. BPW International conduce, realizează o campanie de informare numită eh, Ziua Salarizării Egale pentru a atrage atenția asupra acestor discrepanțe. Dacă ar fi un set de principii care să ajute companiile în, să-și dea seama și să-și îndeplinească obiectivele legate de incluziunea femeilor și de emanciparea lor. Multe dintre aceste aspecte sunt discutate la nivelul unei inițiative numite Principiile de emancipare al femeilor. E o campanie promovată de BPW International. Sunt șapte principii care oferă un ghidaj cu privire la emanciparea femeilor la locul de muncă, pe piață și în comunitate. E vorba de mai multe acțiuni ce pot fi întreprinse în domenii cum ar fi leadership corporativ și reprezentarea în consiliile directoare, șase legale și nediscriminarea, sănătatea și um, siguranța la locul de muncă, accesul la educație și programe de formare, dezvoltarea întreprinderii și sprijin acordat um, femeilor întreprinzători. Principiul 7 încurajează companiile să stabilească, să stabilească niște repere și procese transparente de măsurare și raportare cu privire la evoluțiile înregistrate și la îndeplinirea obiectivelor referitoare la egalitatea între sexe, folosind uh, date concrete. În urma unui proces uh, la care a participat și BPW International, aceste principii au fost lansate în martie acestui an și se leagă de politici, de afaceri reale și de practici uh, adunate din toate sectoarele. Ele arată că măsurile ce pot fi întreprinse sunt practice și disponibile. Este vorba de un nou set de instrumente pentru atingerea unui echilibru între femei și bărbați. RPW International recomandă ca Consiliul Directoare să li se dea exemple în sensul politicilor și să li se dea obiective care să le ghideze în punerea pe care a propriilor politici obiective. Lucrăm cu afiliații noștri din toată lumea, organizând consultări, mese rotunde cu reprezentanții industriilor, mediului de afaceri și guvernelor, pentru a aduna informații și a vedea ce anume se poate folosi pentru emanciparea femeilor. Și Uh, transmitem toate aceste date pe site-ul și pe forumul nostru. Anul acesta s-a uh, dat publicității la summitul global în New York un document care, prin intermediul căruia uh, liderii de afaceri pot, de afaceri pot să-și semnaleze intenția de a consolida eforturile de a promova și de a ajuta femeile să se emancipeze. Până în prezent, 80 de directori executivi au semnat acest document, această declarație, ceea ce arată că recunoașterea și acceptarea este nu doar un lucru corect, ci și inteligent de făcut de către mediul de afaceri. Mai sunt încă multe lucruri de făcut pentru a rezolva provocările legate de diferența între sexe în, în sectorul comercial și de afaceri, pentru a sprijini femeile. Emanciparea femeilor și încurajarea lor să-și atingă potențialul de plin în societatea bazată pe cunoaștere, la toate nivelele de activitate economică, este esențială pentru o dezvoltare durabilă, pentru o mai mare productivitate și pentru clădirea de economii puternice. Dacă femeile nu se emancipează, obiectivele de dezvoltare ale mileniului nu vor fi atinse. Am participat la forumul sectorului privat al ONU cu privire la aceste obiective de dezvoltare al mileniului luna trecută la sediul ONU. A fost un eveniment prezidat de Ban Ki-moon, secretarul general ONU și au fost prezenți acolo aproximativ 300 de șefi de stat și de guvern, reprezentanți ai societății civile și uh, șefii agențiilor ONU. Și am văzut cu plăcere un efort comun uh, de a pune, de a stabili strategii globale și acțiuni de, care să meargă în direcția progresului. N-am mai văzut până acum o asemenea convergență a protagoniștilor internaționali cu privire la importanța economică a femeilor la toate nivelurile și cu privire la nevoia de strategii care să ajute femeile să-și atingă primul potențial. În încheiere, trebuie să vedem ce înseamnă succesul la locul de muncă. Ar trebui să definim metode uh, și instrumente prin ambiția pe care o avem. Trebuie să aibă loc o transformare a culturii de la locul de muncă. Pentru asta este nevoie de angajamente ferme din partea indivizilor, din partea tuturor, la toate nivelurile organizațiilor, fie că e vorba de femei sau de bărbați. Cei care pun la punct strategiile dispune mai multe instrumente. accesarea și păstrarea găsirea și păstrarea femeilor talentate este cale, calea de urmat pentru viitor. Și trebuie să ne continuăm eforturile pe plan global prin intermediul principiilor de emancipare a femeilor, pentru ca aceste lucruri să devină realitatea. Dacă egalitatea este dreptul nostru din naștere, de ce să ne mulțumim cu mai puțin? Mulțumesc foarte mult! Stort Mrs. Benham, och jag... Mulțumesc, doamna Benham. Aș vrea să mulțumesc tuturor membrelor panelului pentru intervențiile foarte interesante. Și acum voi da cuvântul membrelor prezente. Sper să primim comentarii și din partea dumneavoastră în concluzie. În primul rând, are cuvântul doamna Idakis, care o înlocuiește pe doamna Ceșcova, raportor din umbră eh, din partea grupului conservatorilor și reformiștilor. Vă rog, doamna, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, Vreau să prezint un discurs în numele colegei mele, doamna Ceșcova, care uh, a fost reținută la aeroport. Ea este raportul din umbră pentru că a muncit din greu. Pentru mine va fi ușor, nu voi face decât să uh, citesc acest discurs, deși mi-ar plăcea să dau și propriile mele comentarii. Încep femeile ar trebui să fie mai bine reprezentate pe poziții de conducere, dar ar trebui să recunoaștem și faptul că angajatorii trebuie să aibă o flexibilitate în angajarea mm, de personal pe aceste poziții. În Cehia, cota femeilor pe poziții de conducere este 9,5%. Se apropie de media europeană de 11%. Situația s-a ameliorat în ultimii ani, însă trebuie să recunoaștem că cifra este destul de scăzută preocuparea principală este că ca femeile să nu se lovească de obstacole atunci când ajung în poziții de lider, de leadership. De exemplu, în momentul în care vor să aibă o familie, să întemeieze o familie, ar trebui să li se asigure condițiile necesare, adică timp de lucru flexibil, uh, creșă sau grădiniță cu ore de lucru flexibile, cu program flexibil, posibilitatea de a lucra de acasă, grădinițe asigurate de companie, locuri unde se poată alăpta și așa mai departe. În acest context este important ca femeile să nu fie obligate să-și ia concediu de maternitate obligatoriu. Trebuie să aibă condițiile necesare la locul de muncă care să le permită să facă, să-și facă singure alegerea. Acest lucru poate fi realizat dacă se schimbă percepția protagoniștilor, factorilor de decizie. Este importantă și participarea mass media în ceea ce privește procesul decizional. De exemplu, să se sublinieze mm, rolul modelelor feminine. Eforturile de a crește uh, uh, rolul femeilor trebuie să meargă în această direcție. Trebuie să ne gândim și la unul dintre motivele pentru care participarea femeilor la acest nivel este scăzută, și anume propria voință a femeilor. Multe femei preferă o familie în locul carierei, preferă să-și amâne sau să-și întrerupe, întrerupă cariera și să o reia odată ce copiii sunt mari. După cum v-a spus mai devreme, ocaziile sunt foarte multe și se referă în primul rând Mă voi opri aici la comentariile colegei mele și pe ale mele le, le voi face la comisie. Mulțumesc! Vă mulțumim, vă mulțumim doamna Iana Kudakis. Așteptăm, bineînțeles, cu nerăbdare să vedem ce are de spus Comisia Europeană în acest sens. Daniela Bache este reprezentanta Comisiei și vine de la Departamentul uh, pentru Egalitate de Gen de la DG uh, pentru Ocupare. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much, Chair, uh, and thank you very... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și mulțumesc Parlamentului European pentru că a invitat Comisia la această audiere astăzi care se referă la femei în posturi de conducere un subiect care nouă ni se pare unul foarte important. Aș dori să fiu succintă, pentru că este o după, a fost o după masă lungă. Deja ați ascultat o serie întreagă de prezentări foarte interesante și cele pe care le-am ascultat eu au menționat punctele cele mai importante. Aș dori să mă concentrez însă asupra a viziunii comisiei Uh, când este vorba de uh, decizii la nivel economic și uh, ce plănește să facă Comisia pentru a remedia deficitele din acest domeniu. Aș dori să încep cu două cifre cu privire la modul în care femeile sunt reprezentate astăzi în Europa. Astăzi, în Europa, în medie, avem o femeie din 10 ca membru în uh, consiliile de administrație sau conducere la marile companii. Deci 10% de, din consiliile de administrație și supraveghere ale uh, marilor uh, companii listate la bursă. Și doar 3% a președinților acestor consilii sunt femei. Vedeți că cifrele sunt uh, destul de uh, îngrijorătoare și, de fapt, ceea ce ne îngrijorează și mai mult este că nu există o tendință ascendentă. Nu există o tendință care să ne arate o îmbunătățire a situației. Vedem că aceste cifre au rămas stabile pe parcursul ultimilor ani. Acest fenomen mi se pare unul uh, îngrijorător. Dați-mi voie să deschid o paranteză. Comisia publică aceste rapoarte cu privire la femei în posturi de uh, luarea deciziilor, în posturi de conducere. Încercăm să inițiem o dezbatere care să acopere uh, nivelul politic și economic. Am descoperit acum câțiva ani că foarte mulți oameni discută despre femei uh, în, po în poziții de luare a deciziilor, um, dar nimeni nu știe cifrele, deci am pus uh, bazele acestei baze de, uh, unei baze de date, um, am publicat și acest raport din, care reiese din aceste cifre. Mi se pare foarte important să putem să cunoaștem datele. Închid paranteza. Cifrele sunt proaste, nu există uh, o tendință de îmbunătățire a situației. Drept urmare, Comisia a identificat acest punct, femei în posturi de luare a deciziilor, uh, ca una dintre cele cinci priorități ale sale în domeniul egalității între bărbați și femei. Comisia a adoptat noua strategie pe termen mediu, care se referă la următorii cinci ani, cu privire la egalitatea între bărbați și femei și femeile în posturi de luare a deciziilor um, ca punct sunt unul dintre cele cinci uh, priorități. Și asta pentru a vă da seama, de a vă explica în ce ligă se află acest subiect. Celelalte priorități sunt uh, independența economică, violența, diferența de salarizare și egalitatea între bărbați și femei în relații externe. Așadar, pentru noi, posturile de luare de decizii sunt una dintre priorități. Mi se pare că este foarte important să obținem progrese în acest domeniu din două motive. În primul rând, un motiv evident de echitate, de egalitate, femeile trebuie să fie reprezentate în mod egal și în această parte a societății noastre. În al doilea rând, mi se pare că există și un argument financiar, un argument economic pentru a avea mai multe femei în posturi uh, de conducere. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus uh, mai devreme Credem că există un argument economic. Este nevoie de studii care să arate o corelație pozitivă între prezența femeilor în consilii de administrații și de conducere și performanța acestor companii. Cred că încă mai trebuie făcute cercetări în acest domeniu. Cred că merită făcute astfel de studii pentru a ne consolida argumentele pe acest uh, subiect și pentru a consolida argumentul economic. S-a spus și mai devreme că la nivelul uh, de management la, în companiile europene, atât bărbații cât și femeile cred că echilibrul este esențial pentru companiile respective. Credem că există bune motive pentru a înregistra progres în acest sens, așadar. Ce vrem să facem într-un prim pas? Doamna Reding, comisarul nostru, a, a anunțat deja asta în Parlamentul European, într-un schimb de opinii pe care l-a avut aici. Așadar, a anunțat că va căuta să aibă un dialog, un dialog și un contact direct cu uh, șefii marilor corporații în primăvară dorește să pornească un dialog cu directorii generali ai marilor companii pentru a discuta cu aceștia ce se poate face pentru a îmbunătăți situația. Acest dialog se va ține pentru prima dată în primăvara anului viitor și se va întâmpla pe baza unui document pe care îl va emite Comisia Uh, un document în care se uh, analizează situația femeilor în sectorul corporativ în Europa. Comisia dorește să examineze care ar putea fi posibile măsuri pentru a uh, închide prăpăstile și diferențele. Ce se poate face pentru a ne asigura că există îmbunătățiri în acest domeniu? Poate fi vorba de măsuri de natură voluntară, poate fi vorba de măsuri în care guvernul se implică, poate fi vorba de măsuri care să nu fie legislative, dar pot să fie și măsuri legislative. Așadar, dorim să căutăm căile posibile pe care putem aborda această problemă și pe baza acestei evaluări a stării de fapt, Comisia va căuta și va începe un dialog cu marile companii din Europa pentru a vedea ce sunt ele uh, dispuse să facă. Și, bineînțeles, uh, varianta preferată ar fi ca aceste întreprinderi să se implice pe bază voluntară pentru a îmbunătăți situația. În plus, vom continua să monitorizăm situația și să publicăm rapoarte în mod regulat uh, cu privire la evoluții și să sperăm cu privire la progrese. Vom continua să facem ceea ce am început în trecut și anume um, să sprijinim rețeaua femeilor în posturi de luare a deciziilor. Comisia a inițiat această rețea um, acum câțiva ani și mă bucur că reprezentante ale ei sunt uh, prezente aici. În această rețea încercăm să facem schimb de bune practici și să vedem care ar fi măsurile care ar ajuta la a avea mai multe femei la un nivel înalt, atât în politică cât și în întreprinderi. Vom continua așadar cu acest uh, efort de creare de rețele. Nu în ultimul rând, este important să subliniem faptul că măsurile pentru a crește numărul femeilor în poziții de luare a deciziilor nu vor avea succes dacă vor fi luate de unele singure. Trebuie să facă parte dintr-o abordare generală, trebuie să facă parte dintr-o politică ce are ca scop să crească uh, numărul femeilor care doresc să facă parte din consilii de administrație și de conducere, care sunt suficient de competente pentru asta. Deci trebuie pur și simplu să creștem numărul femeilor uh, care pot face asta prin ușurarea uh, concilierii vieții private cu cea profesională și, în plus, trebuie să încurajăm femeile să aleagă um, uh, formări și educația care să le permită să facă acest lucru. În plus, Trebuie, bineînțeles, să creștem numărul celor bărbaților care le sprijină în acest uh, demers, cum, de exemplu, în calitate de colegi în corporații, dar și în calitate de parteneri, preluând, uh, de exemplu, obligații de îngrijire pentru uh, femei. Așadar, data foarte importantă uh, viitoare este Uh, cea din primăvară, când Comisia va iniția, comisia va iniția acest uh, dialog. Bineînțeles, vom continua cu politicile uh, de sprijin de care avem nevoie pentru a obține progresele dorite. Vă mulțumesc pentru atenție! Varmt tack, Mrs. Bankier, ehm, Vă mulțumim! Și vă mulțumim pentru faptul că am putut asculta și poziția comisiei. Ne bucură foarte mult faptul că pentru doamna comisar Reding acest lucru este o prioritate. Vă mulțumesc așadar pentru prezentări și de, aș dori acum să deschid discuția. Stimați colegi, stimate colege, aveți cuvântul și Prima persoană pe lista mea este doamna Matera. Vă rog, aveți cuvântul. Grazie, Presidente. Ho trovato veramente molto interessante. Mulțumesc, doamna președinte. Intervenția invitatelor noastre mi s-a părut extrem de interesantă pentru mine, ca că este mereu interesant să compar situația din Italia cu situația altor țări mai avansate. Mă gândesc în principal la intervenția doamnei Natividad, care ne-a explicat foarte bine cum se întâmplă lucrurile în fiecare uh, stat membru. Evident, Norvegia este un model pentru toată lumea, este cel mai bun exemplu posibil, pentru că într-un timp relativ scurt, uh, bazându-se pe inițiative bune, pe voință, dar mai ales uh, stabilind anumite măsuri obligatorii, statul acesta a putut să atingă obiectivele pe care și le-a propus. Din ceea ce s-a spus aici, rezultă că oricum Italia nu este un exemplu în acest domeniu. Cifrele sunt foarte clare, elocvente. Uh, Vorbim de 3% dintre femei prezente în consiliile de administrație și acesta nu înseamnă foarte mult. Eu fac parte dintre cele care consideră că femeile trebuie să spargă acest plafon de sticlă rezervat bărbaților. Ele trebuie să participe în consiliile de administrație ale tuturor întreprinderilor, însă, în același timp, și aici ajung la întrebarea mea, nu credeți oare că de fapt, cotele ar putea să aibă un efect de bumerang? Riscăm să prezentăm femeile ca pe un soi de persoane handicapate care trebuie asistate, ajutate pentru ca în sfârșit să reușească să atingă anumite obiective pentru a deveni ca în Norvegia niște rochii, niște fuste de aur. Ultima întrebare. Care sunt sancțiunile impuse de guvernul american uh, acelor întreprinderi care nu respectă cotele privind reprezentarea femeilor. Mulțumesc, doamna Matera. Doamna Löling, vă rog. Da, mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să mă scuz mai înainte de orice de întârziere pentru că avem alte obligații, însă pe baza lucrurilor pe care le-am auzit uh, aici, aș vrea să vă pun în gardă în legătură cu anumite informații prea generale, cum ar fi, de exemplu, cele legate de cotele în organele de direcțiune de conducere ale marilor societăți. Uh, ținând cont de diferențele care apar în cele 27 de țări privind dreptul societăților, legislația societăților. Există diferențe enorme. Dacă cereți o cotă de 40%, trebuie să știți unde anume se va situa această cotă în uh, legislația legată de societățile francofone aveți ceea ce numim Consiliul de Administrație. În legislația germană aveți Aufsichtsrat, Consiliul de Supraveghere, care este cu totul altceva decât Consiliul de Administrație din celelalte țări. Prin urmare, dacă germanii cer o reprezentare de 40% în Consiliul de Supraveghere, aceasta poate să se facă prin intermediul cogestiunii. Dacă cereți 40% în Consiliul de Administrație, în cadrul drepturilor, uh, legislației privind societățile în țările latine, lucrurile se schimbă. Iată de ce cred că trebuie să fim foarte atente la aceste diferențe privind legislația legată de societăți, ce anume vrea să spună această societate, această legislație. De exemplu, în țara mea nu există o cotă privind componența consiliilor de administrație a societăților anonime. Dar avem um, cogestiunea și să știți că există o foarte mare diferență legată de cogestiune în Germania, pentru că aici există pe de o parte uh, reprezentanți ai consiliilor de supraveghere, care nu sunt atât de importante ca și consiliile de administrație. Eu cred că atunci când um, facem anumite solicitări, anumite revendicări, trebuie să știm foarte clar despre ce vorbim. Și trebuie să știm că legislația privind societățile este diferită în statele membre și că puteți cere mai mult sau mai puțin în funcție de uh, statul membru și în funcție de legislația privind societățile din statul respectiv. Un alt aspect mm, în urmă cu peste 20 de ani și eu am uh, avut anumite acțiuni pozitive pentru uh, femei în țara mea, în Luxemburg, de exemplu, pentru reprezentarea acestora în domeniul bancar. Când am cerut asocia- Asociației Băncilor și Bancherilor să fie de acord cu această acțiune, în toate băncile au spus nu este nicio problemă. Însă problema noastră este că nu vom găsi acele femei care să fie gata să asume posturi de conducere. Și de altfel chiar am constatat că femeile care ajunseseră la o anumită carieră în domeniul uh, bancar erau fie divorțate și fără copii, fie celibatare, dar oricum niciuna nu avea o familie normală și uh, copii de vârstă mică. De ce? Deoarece în mentalitatea în mentalitatea, din păcate, s-a schimbat foarte puțin și repartizarea responsabilităților între bărbați și femei în cadrul unui cuplu continuă să nu fie ideală. Atunci când uh, faceți parte din uh, Consiliul de Administrație a unei bănci sau uh, când sunteți director al unei bănci sau al unei mari societăți, în Luxemburg vi se spune, de exemplu, mâine trebuie să mergi în Singapore pentru că trebuie rezolvat o problemă. Dacă e vorba de un bărbat, el telefonează soției și spune fă valiza. Însă femeia ce trebuie să facă? Trebuie să-și pună întrebări legate de modul în care uh, se vor petrece lucrurile cu copii, uh, cu uh, mesele zilnice și așa mai departe. Oricum sunt preocupări pe care, în general, bărbații nu le au. Iată de ce de multe ori femeile nu prea acceptă astfel de posturi. Cel puțin asta mi s-a spus. O știu și eu, nu am nici sos, n am nici copii, deci pentru mine totul este foarte simplu, pot să plec și de aceea sunt uh, prezent aici tot timpul. Însă dacă aș fi avut un soț, cu siguranță m-aș fi părăsit de multă vreme. Prin urmare, trebuie să facem anumite concesii și trebuie să vedem să devenim conștiente de aceste diferențe și să constatăm, constatăm că, din nefericire, femeile au anumite priorități legate de familie, lucru care nu este valabil pentru femei. Nu știu cum se întâmplă cu uh, tinerele din ziua de astăzi, dar am impresia că lucrurile nu s-au schimbat foarte mult uh, de pe vremea când eram eu tânără. Deci, Ați vorbit și despre diferențele salariale și în acest domeniu trebuie să um, avem mai puțină încredere în statistici, pentru că acum câțiva ani a fost uh, realizată o statistică privind diferența de remunerație între femei și bărbați în domeniul industriei și la nivelul muncitorilor, nu la nivelul cadrelor. Țara mea, unde salariile sunt uh, foarte ridicate, cred că cele mai mari salarii din um, cele 27 de state membre, a observat că există foarte mari diferențe în domeniul industriei în Luxemburg între salariile femeilor și salariile bărbaților. Cel puțin, repet, la uh, nivelul muncitorilor. De ce? Pe, depinde de stu, structura industriei. În industria siderurgică dominantă există, sau în domeniul minelor, există foarte puține femei care dețin uh, o activitate calificată. Există anumite femei care lucrează ca muncitoare în industria siderurgică, dar nu aveți femei care să lucreze la furnal, nu există femei care să lucreze în mine. Deci, prin urmare, muncitorii calificați în această industrie siderurgică sunt, din fericire, plătiți altfel decât Uh, femeile care, de exemplu, fac curățenie în birou sau la toaletă. Deci, prin urmare, trebuie să fim extrem de atente atunci când interpretăm anumite statistici legate uh, de salarizare. Repet, trebuie să fim foarte atente la structura economiei unei anumite țări. Evident, nu pot nega faptul că există diferențe. Eu sunt o victimă a acestor diferențe de salarizare pentru că am început să lucrez atunci când încă, din punct de vedere legal, era posibil să dai unei femei un salariu mai mic decât cel al unui bărbat. Iar oamenii din generația mea au pensii mult mai mari în sistemul nostru decât bărbații, pentru că am fost discriminate în ceea ce privește salariul. În țara noastră se dorește restabilirea acestor discriminări în calculul pensiilor, dar mm, nu s-a reușit niciodată. Prin urmare, mai spun încă o dată, trebuie maximă prudență și îndrăznesc să spun acest lucru pentru că nu puteți să-mi reproșați că nu apăr rolul femeilor. Este ceva ce fac de aproape 50 de ani. De altfel, atunci când am devenit parlamentar, acum 45 de ani, nici măcar nu era toaletă pentru femei în camera mea. Nu existau uh, denumiri de meserii la feminin anumite denumiri. Deci, să nu îmi reproșa, reproșați că n-aș ține partea femeilor. Sunt în continuare președinta unei asociații feministe, am fost președinta Consiliului Național al Femeilor, prin urmare, nu sunt o persoană suspectă, dar aș vrea să rămânem cu picioarele pe pământ. Eu am reușit întotdeauna să fac foarte multe pentru femeile din țara mea pentru că am avut o abordare realistă cu niște revendicări maxime nu ajungi nicăieri, trebuie să fii realistă și obiectivă sau realist și obiectiv și atunci cu siguranță vei reuși. Însă, dacă există cineva care spune că sunt diferențe de salariu între bărbați și femei? Uh, putem spune că încă din 7, 1975 avem o foarte bună directivă privind egalitatea de tratament în domeniul salarial și pot să vă spun că în Luxemburg am reușit să fac foarte multe tocmai pe baza acestei directive care continuă să rămână foarte bună. E o directivă foarte bună numai că trebuie aplicată, numai că trebuie să ai curajul dacă ești discriminat să îți ceri dreptul. Și o să vă dau un exemplu. A avut loc un proces într-o comună unde femeile hamali erau mai prost plătite decât bărbații. Era vorba de vreo 20 de femei care ar fi trebuit să plătească cărora ar fi trebuit să li se plătească 25 de milioane de franci de Luxemburg, o sumă imensă. Și până la urmă am reușit să dovedim că în multe cazuri trebuia făcut acest lucru, trebuiau plătite drepturile și asta pentru că am avut curajul să mergem la tribunal, pentru că am vrut să ne revendicăm drepturile. Dacă am uh, vrut acest drept în țara mea și dacă l-am obținut a fost pe baza directivei privind egalitatea de remunerație. Și statul luxemburghez, pe vremea respectivă, în anii 70, deci, a trebuit să plătească peste 700 de milioane de franci acestor femei cărora li se refuzase alocația de șef de familie. Și acest lucru s-a făcut și în domeniul privat. Ceea ce vreau să vă spun, practic, este că nu legislația europeană este o problemă. Legislația europeană, din potrivă, ne-a ajutat foarte mult. Avem nevoie, în schimb, de curaj pentru a aplica această legislație și pentru a ne cere drepturile. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Luling! Suntem convinși, convinse că doamna Luling are curajul să-și revendice drepturile și aceasta se vede în toate dosarele privind drepturile femeilor. Asta pentru că doamna Luling este foarte activă în acest domeniu și sperăm că într-o zi femeile vor fi cu adevărat egale cu bărbații și vor fi cu adevărat însărcinate cu aceleași responsabilități ca și bărbații. Acum vreau să dau cuvântul uh, membrelor panelului. Mulțumesc foarte mult! Mă scuzați, colega noastră mai întâi. Da, mulțumesc tuturor colegelor. Suntem în favoarea parității, a reprezentării egale în toate domeniile, nu numai în sectorul industrial. Mă gândesc la o repartizare echitabilă a responsabilităților. În ceea ce privește cotele, ele funcționează, se pare, însă eu nu sunt foarte sigură de acest lucru. Nu spun că nu funcționează, dar sunt sceptică, am îndoieli. Cred că trebuie să activăm mai mult în domeniul educației și aceasta pentru că este extrem de important ca bărbații și văd foarte puțini bărbați în această sală să participe la dezbatere. Bărbații nu sunt printre noi, uitați-vă în jurul dumneavoastră. Trebuie ca bărbații și femeile să meargă mână în mână în acest domeniu al egalității de șanse, dacă vor să schimbe stereotipurile și să schimbe modul de educare al copiilor. Acestea sunt elementele asupra cărora trebuie să lucrăm. O să-mi spuneți că sunt utopică. Ei bine, eu cred că trebuie cu adevărat să activăm în acest domeniu dacă vrem o reprezentare echilibrată. În Spania, legea privind egalitatea în anumite regiuni uh, a apărut deja, funcționează și avem un principiu pe care îl numim bărbat-femeie, bărbat-femeie. Deci un bărbat, o femeie, un bărbat, o femeie. Însă principiul este uh, complicat. Eu, de exemplu, mă duc în insule Baleare. Am constatat că doar trei femei vreau să se prezinte pentru anumite posturi cu responsabilitate uh, înaltă tras el tema de educación. În ceea ce privește cotele și educația, încă mai avem multe de făcut. Ați vorbit despre femeia director de întreprindere. Nu există prea multe inițiative pozitive în acest domeniu, însă nu trebuie să uităm faptul că o femeie care urcă pe scara socială are mult mai multe dificultăți decât un bărbat care ajunge în un post de, cu responsabilitate similară. Nu vă puteți permite să aveți nu știu câte săptămâni de concediu medical ca femeie. În foarte multe mici întreprinderi, uh, o astfel de situație ar putea conduce la faliment. O femeie care creează o întreprindere, ce va face? nu știm, e bine să ne gândim la măsuri, să se gândească și ea la măsuri, dar dacă nu poate să le aplice. Eu am un fiu de 8 ani. Am făcut parte din Consiliul de Guvernare a Insulelor Balenare, ba, Baleare mulți ani. Aveam nevoie de anumite perioade de disponibilitate, de concediu și dacă n-aș fi avut acest concediu, n-aș fi putut să fac tot ceea ce am făcut. De aceea am avut nevoie de cineva care să mă ajute. O argentiniancă. Problema e că dacă vreți un astfel de serviciu, trebuie să plătiți. Știu că adeseori posibilitatea economică para pagar estos nu avem posibilitatea să uităm de obligațiile familiale, iar dacă avem această posibilitate, atunci trebuie să plătim, să scoatem bani din buzunar. Femeia trebuie să fie disponibilă, pentru că altfel uh, nu își poate vedea de copii. Noi suntem privilegiați, pentru că la sfârșitul lunii avem un salariu care ne permite să avem un anumit nivel de viață chica y tengo un marido, pero sobre todo una chica. Așadar, este ușor pentru noi să conciliem viața de familie și viața profesională. Am o fică, am un bărbat, dar am și suficient bani, suficienți bani astfel încât să pot plăti o bonă, de exemplu. Dacă nu aș avea, avea banii, astăzi nu aș fi aici, ci aș avea grijă de fica mea. Și, bineînțeles, trebuie să Uh, renunț și la foarte mult timp liber și la foarte mult somn, dar pot face asta pentru că am bani suficienți. Dar persoanele care au un salariu mic nu pot pentru că nu au bani să plătească astfel de servicii. Doamna Luling a spus pe bună dreptate ceea ce a spus. Multe femei, din motive economice sau din alte motive, iau o decizie. Când ai un copil, îți schimbi perspectiva. Înainte să am un copil, M-am gândit, mă gândeam și eu ca multe alte femei. Da, voi trăi exact ca fel ca înainte, dar după ce am avut un copil, nu am vrut să pierd această șansă. Nici eu nu am lucrat 48 de ore pe, zi, pe săptămână. În Spania a existat un studiu și au fost întrebați copiii cum, ce vreți să, cum vreți să fiți când veți fi mari? Ca mama sau ca bunica? Și toți copiii au spus că vor să fie precum bunica lor. Pentru că dacă aș fi ca mama, aș fi isterică, pentru că aș lucra tot timpul. Așadar, este foarte important ca educația să fie schimbată și pentru asta este nevoie de foarte mult timp. Dar educația este foarte importantă pentru că trebuie să îndepărtăm prejudecățile ca să putem acționa altfel. Mulțumesc. Doamna Roitova, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Respect punctul de vedere al antevorbitoarei mele. Cred că ar trebui ca la Parlamentul European și la nivel național ar trebui să luptăm pentru asigurarea unor condiții în care femeile să aibă de ales și să ne îndepărtăm de cei care spun că femeile ar trebui să fie la fel ca bărbații, să aibă exact aceleași meserii și așa mai departe. Nu dorim ca femeile să lucreze în mină, de exemplu, nu? Bine, poate că sunt femei care își doresc să fie mineri, dar nu le împiedică nimeni. Țin minte că erau vremuri în Cehoslovacia comunistă când aceeași regu, aceleași reguli se aplicau femeilor și bărbaților deopotrivă, acele planuri cincinale și așa mai departe. Toată lumea era tovarășul sau tovarășa. Trebuie să ne îndepărtăm de aceste lucruri, să nu uităm faptul că femeia are șansa de a fi mamă și toată lumea ar trebui să înțeleagă că acest rol este un, unul extrem de important și că reprezintă o investiție uh, pentru viitor a societății și că îngrijirea copiilor ar trebui considerată o slujbă în sine, ar trebui o să fie o slujbă plătită. De aceea mă bucur că s-a adoptat această directivă în primă lectură săptămâna trecută la Strasburg. Pentru asta ar trebui să luptăm. Și nu ar trebui să încercăm să convingem femeile să gândească sau să fie la fel ca bărbații. Eu am fost într-o poziție de conducere, am condus un spital mare și am fost totodată foarte fericită să stau doi ani acasă cu copilul meu, pentru că ați îngriji copiii este o experiență foarte, foarte valoroasă și uneori femeia trebuie să-și pună copilul pe primul plan. Poate că mă contrazic. Însă, de multe ori în comisia aceasta, în acest parlament, avem tendința să ne concentrăm prea mult asupra drepturile, drepturilor femeilor în detrimentul drepturilor copiilor. Trebuie să găsim un echilibru pe care nu l-am găsit până acum. Mulțumim, doamnă Rotova. Doamna Creță. Hasna, ca Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să vă reamintesc un lucru. Astăzi și în prezent, la această audiere, nu am uh, pus, n-am ridicat toate problemele de conciliere a vieții profesionale cu cea personală. Uh, am uh, avut ocazia să mai discutăm despre aceste lucruri și o vom mai face și în viitor. Vorbim acum, astăzi, despre femei care fac parte sau pot face parte din Consiliul de Administrație ale Întreprinderilor, însă care nu au reușit să ajungă în aceste posturi. deși acest lucru ar fi benefic pentru economie în general și pentru societate. S-a vorbit despre problemele femeilor, ale copiilor și așa mai departe. S-a vorbit despre legea votată în Spania cu privire la participarea femeilor în consiliile de administrație. Această lege a fost a dat roade concrete, s-a făcut o urmărire a, a consecințelor, s-a văzut care este impactul asupra întreprinderilor. Cred că ar fi important să vedem care au fost consecințele, care e situația în prezent. Ar fi important ca Spania să ne povestească ce se întâmplă uh, acolo. Să vedem dacă s-au înregistrat rezultate concrete, care este situația în întreprinderile spaniole în momentul în care se adoptă o lege, putem spera că legea singură va ameliora lucrurile sau trebuie să ne gândim că nici nu are rost să ne batem capul cu legea pentru că oricum nu va face nicio diferență? Mulțumim. Urmează uh, membrele panelului care, pe care le rog să facă câteva comentarii scurte în încheiere. Maxim 5 minute fiecare, vă rog. În primul rând, doamna Saman, apoi doamna Natividad și apoi doamna Menam. Doamna Saman, vă rog. Cred că această discuție a fost uh, copleșitoare cred că a depășit ce era în program. Aș vrea să spun câteva lucruri totuși. Putem relua discuția referitoare la femeile care eh, lucrează și la egalitatea între femei și bărbați. Credeam că această discuție s-a încheiat deja. Însă se pare că o reluăm. Există în continuare acest plafon de sticlă. Mm, îmi place abordarea norvegiană pentru că nu se bazează doar pe cotă, pe cote, pe o politică de cote, ci și pe alte măsuri care au uh, sunt deja uh, aplicate de ceva vreme pentru a asigura egalitatea de șanse între fete și băieți. Apoi, sunt alte măsuri, presiunea politică și alte măsuri de această natură și cred că acea problemă a stereotipurilor, a luptei împotriva stereotipurilor, devine din ce în ce mai importantă la nivel european, dacă dorim să mergem mai departe. Legat de Consiliul Director, mi se pare foarte important ca dacă dorim să mergem pe această cale, să folosim bazele de date, să facem programe de formare, să ne dăm seama că lucrurile nu se vor schimba peste noapte. Am spus că nimeni nu vorbește despre formarea bărbaților în Consiliul de Administrație. Femeile încearcă să obțină aceleași șanse acum că se vorbește deschis despre această problemă a formărilor. Însă, trebuie văzut de ce competențe este nevoie de la cei care fac parte din Consiliul de Administrație și poate că diversitatea lor trebuie urmărită pentru ca pentru a exista suficiente abordări diferite. Aș relua ce am spus la început. Dacă dorim să alegem varianta cotelor, trebuie să avem totodată măsuri, bază de date, posibilitatea ca femeile să candideze, programele de formare ar fi salutare, firește, însă ar fi nevoie și de o monitorizare și de o măsurare și de măsuri de aplicare. Dacă lucrurile nu merg așa cum ar trebui. Nu știu care este situația în Spania eu vin într-o țară latină, știu că atunci când este nevoie de monitorizare și de măsuri pentru aplicarea legii, și asta dorim până la urmă, dorim rezultate concrete și aplicarea legii în aceste domenii. Mulțumim, doamna Natividad, are cuvântul. Mulțumesc. Ah, sunt supranumită regina cotelor. Pentru că clar se întâmplă ceva în Europa. Aveți un rol de lider. Și aș vrea să contrazic un lucru care s-a spus mai devreme, și anume că nu se întâmplă nimic de la sine. Fie, în fiecare țară, cu fiecare lege a cotelor, aduceți schimbări. Independent unii de alții, schimbări care vor avea consecințe pozitive, sper eu, pe termen lung. Nimănui nu-i place cuvântul cota nici companiilor, nici femeilor care vor fi favorizate de aceste cote. Și astfel ajungem, vreau să, mă, să vorbesc despre ce spunea colega din Italia, ajungem la controversa între cantitate și calitate. În momentul în care o femeie spune vreau să fac parte din Consiliul de Administrație pentru că sunt eu foarte competentă, nu pentru că sunt parte dintr-o cotă, eu îi spun nu este cazul să gândești așa. N-am ajuns în poziția în care ne putem permite să gândim așa. Dacă ajungi în Consiliul de Administrație, oricum te vor da afară dacă nu ești competentă. Cota este o modalitate de a ajunge, în primul rând, acolo. În Statele Unite exista o lege la un moment dat care le permitea femeilor să ajungă în managementul de mijloc și cam acolo și rămâneau reprezentăm doar 3% din directorii executivi și doar 16% din directorii executivi de nivel mai mic. M-am săturat de obiective, vă spuneam mai devreme. Cotele reprezintă un mecanism, sperăm temporar, care să transforme guvernarea la nivel corporatist. Bărbații sunt cei care au provocat criza economică. Poate că femeile vor ameliora guvernarea corporațiilor. se fac deja foarte multe studii, s-au făcut deja foarte multe studii, s-a reluat iarăși, iarăși argumentul afacerilor. Sunt încântată că directorii de nivel înalt vor fi invitați la aceste audieri speciale și sunt foarte fericită că doamna comisară din se ocupă de acest lucru. Însă trebuie să aveți grijă ce uh, directori executivi uh, invitați. Să vedeți că sunt diferite categorii de astfel de directori în funcție de performanță și majoritatea uh, companiilor nu vor fi de acord cu impunerea de reguli. Au fost anumite modificări. De, în Franța, de exemplu, s au oprit la o reprezentare de 7% a femeilor în consilii directoare. De îndată ce a intervenit discuția referitoare la cote, s-a ajuns la 14,4% în 4 ani. Numai pentru că se discută despre această lege. Astfel, publicul devine mai uh, atent. Aș sugera ca atunci când Comisia Europeană poartă acest dialog cu directorul executiv să fie invitată și presa. Pentru că presa poate deveni un instrument de educație aveți perfectă dreptate, bărbații trebuie să fie învățați uh, aceste lucruri. Mă opresc aici și aș vrea să vă spun că deja uh, aduceți schimbări și că vor fi schimbări și în alte țări. Norvegia are investiții în Statele Unite și la ultima masă rotundă a Băncii Mondiale s-a pus întrebarea dacă Norvegia va impune companiilor americane în care au investit să impună acest principiu al diversității de gen. O întrebare excelentă, după părerea mea. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Natividad. Doamna Benham, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Aș dori să sprijin ceea ce ai spus colega mea Irina, atât de uh, bine. Criza economică ne-a arătat că trebuie să existe un nou mod de gândire. S-au investit milioane în educația femeilor. Însă nu se utilizează acest potențial al femeilor și dacă nu se întâmplă acest lucru, economiile care nu o fac vor fi dezavantajate. Argumentul economic a fost dovedit. Suntem de acord, cotă nu este un cuvânt frumos. Însă, este o măsură specială, temporară, care va da un impuls acestei schimbări atât de necesare. Odată ce femeile vor fi reprezentate în consiliile de administrație, atunci meritocrația își va, își va lua cursul său firesc. Dar trebuie să ajungem acolo, trebuie să intrăm în aceste consilii și discutăm despre asta despre, de foarte mult timp. A venit timpul să acționăm în mod real, astfel încât să putem măsura și rezultate reale. Vă mulțumesc! Eh, Vă mulțumesc eh, tuturor, tuturor eh, membrilor acestui panel pentru prezentările foarte interesante. Aș dori să-i dau cuvântul acum doamnei raportor pentru a încheia discuția noastră. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru că ați condus această reuniune. Aș dori să mulțumesc și oaspeților noștri care și-au împărtășit experiențele și entuziasmul pentru acest subiect. Cred că a fost una dintre cele mai bune audieri la care am participat, pentru că toți oaspeții s-au exprimat și au făcut prezentări foarte concrete și s-au adaptat foarte bine la tematică și la, um, subie- la obiectivele noastre. Putem reține că este o problemă generală, că nu există nicio țară care face excepție și că rezultatele sunt încurajatoare din punct de vedere statistic acolo în care acolo unde au existat măsuri obligatorii. Fie că ne place sau nu, aceasta este realitatea. Și, bineînțeles, eu cred de fapt că întrebarea uh, calitate versus cantitate nu se pune. Cele două merg împreună. În Italia, la nivel înalt, participarea femeilor este de numai 3%. ar, și se spune că nu ar exista femei competente pentru ast, astfel de poziții și apoi nu ne mai ocupăm de acest subiect și continuăm. Dar putem avea două atitudini aici. Ori spunem asta este situația și asta este, ori luptăm împotriva acestei situații. Și cum facem asta? facem schimb de bune practici în întreaga Europa, stabilim obiective comune pe care încercăm să le atingem, dar în practică nu putem să, să facem progrese cu toții în același ritm, pentru că realitățile sunt diferite. Există țări care sunt dispuse să facă un pas înainte, sunt țări um, în care se fac lucruri. Um, în Spania, de exemplu, sunt uh, apoi țări în care se trebuie găsit un uh, moment mai bun. Bineînțeles, există așadar realitățile diferite, sociale, economice, tradițiile, marile companii care uh, au un stil de conducere tradițional. Așa cum și avem și legislația companiilor, uh, a, uh, societăților foarte diferite, diferită, așa cum uh, spunea doamna Luling. Așadar, trebuie să luăm în considerare diferențele uh, dintre statele membre în Europa. Ceea ce uh, decidem noi pentru Uniunea Europeană poate fi preluat și de, de alte țări. Important este însă să reținem că uh, progresele nu, nu se vor înregistra singure, ci că trebuie să facem ceva în acest sens. Trebuie să luăm măsuri uh, prin consultări, prin consultarea și implicarea partenerilor sociali, le vom acorda încredere, astfel încât și aceștia să parcurgă o parte din drum Important este însă, pentru ca aceste măsuri să aibă succes, lucru valabil pentru toate măsurile ce impun cote, Așadar, important este că aceste măsuri trebuie să fie însoțite de un plan general de acțiune. Cum pot fi pregătite femeile ca să-și asume astfel de roluri, cum pot fi pregătite întreprinderile ca să se adapteze la astfel de modificări și cum se poate, prin educație, prin formare, să se intervină aici cum se poate pregăti conducerea unei întreprinderi. Dacă pur și simplu uh, impunem măsuri uh, și spunem trebuie să există un procentaj de femei în Consiliul de Administrație, atunci, iată, se caută femei în stânga, în dreapta. E la fel ca în politică. Dar dacă nu există un plan de acțiune general pentru a ajuta femeile din partide, din societate, uh, din uh, companiile respective, atunci nu vom înregistra progrese. Cred că ne aflăm aici în fața unei provocări uh, la foarte multe niveluri și trebuie să reacționăm ca atare. Atât în Comisia Europeană, cât și președinția belgeană, dar și la Parlamentul European. Bineînțeles, putem să ne împărtășim aceste îngrijorări, putem să ne împărtășim uh, îngrijorările, putem să stabilim obiective și am văzut, bineînțeles, că există deja organizații, asociații, uh, federații care luptă pentru aceste obiective în Europa, în Statele Unite, la nivel internațional. Și acestea sunt exemple foarte încurajatoare. Asta am au de spus, doamnă președinte, cu privire la concluziile generale. Vă mulțumesc dumneavoastră, oaspeților noștri și, bineînțeles, tuturor deputaților și deputatelor care au rămas alături de noi până la sfârșit. Vă mulțumesc, doamnă Crața. Aș dori să vă mulțumesc pentru această inițiativă pe care ați luat-o și pentru faptul că ați fost dispusă să abordați această problemă atât de importantă. Am dus o dezbatere vie în această dupămasă și ne-a arătat atât importanța cât și interesul care uh, uh, a arătat acestei întrebări. Mă bucur că este una dintre prioritățile uh, comisiei, de exemplu, acest subiect. Aș dori așadar să mulțumesc tuturor persoanelor care au intervenit, pentru că toate doamnele și-au adus o contribuție foarte importantă. Aș dori să mulțumesc și reprezentantei comisiei, aș dori să mulțumesc colegilor, pentru că discuția a fost foarte bună. Bineînțeles, uneori avem uh, poziții diferite, dar este important să le dezbatem și să facem schimb de opinii, chiar dacă ele sunt diferite, astfel încât să găsim împreună calea cea mai bună pentru viitor. Sunt convinsă că doamna Crața va face exact acest lucru în raportul dumneai. Mulțumesc și secretariatului care a pregătit această audiere. Și doamna președinte mulțumesc și inter, uh, interpreților. Așadar, vă mulțumesc tuturor pentru această reuniune. Ne revedem mâine dimineață la ora 9. Sper că toate, toți membrii comisiei vor fi alături de noi. Vă mulțumesc!